Good afternoon, colleagues, and welcome to this. Bună ziua, dragi colegi, bun venit la această audiere referitoare la um, via protecția viața, vieții private și la protecția datelor electronice în uh, comunicarea electronică. Bun venit tuturor! Este un dosar uh, foarte important um, Aș dori să-i mulțumesc raportoarei noastre, Mariu Loristin, care este alături de noi. Uh, raportorii din umbră la acest dosar sunt de asemenea prezenți. Este un dosar foarte important și cât se poate de interesant de asemenea. Astăzi avem uh, vorbitori foarte interesanți care ne vor oferi un context pentru acest dosar și cu siguranță ni se vor alătura și mai mulți uh, membri pe parcurs. Câteva elemente de context referitor la ce vorbim astăzi. Apoi vă voi prezenta primul grup de vorbitori și vom avea o, apoi o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dorim în această primă parte să ne referim la aspectele instituționale. Aș dori de asemenea să vă transmit că reuniunea este uh, transmisă pe internet, toate intervențiile vor fi înregistrate. Despre ce vorbim? Deci, este vorba de o propunere din partea Comisiei prezentată în ianuarie 2017 pentru un regulament referitor la respectarea vieții private și protecția datelor personale în, comunica, în comunicările electronice, regulamentul e-privacy. Acesta abrogă directiva actuală de de e-privacy din 2002. Directiva în momentul, este în vigoare în momentul de față și stabilește regulile ce uh, garantează protecția vieții private în comunicările electronice completează uh, de asemenea fosta directivă privind protecția datelor 95-46 are ca obiectiv să asigure protecția confidențialității comunicărilor în conformitate cu dreptul fundamental uh, la o viață privată. Regulamentul de e-privacy propus ia în considerare <clears throat> dezvoltări tehnologice și economice importante în sectorul comunicării electronice din 2002. Noi servicii um, de comunicare interpersonală coexistă în paralel cu comunicările tradiționale și cu serviciile de comunicare tra uh, tradiționale și uh, au un, un impact similar asupra uh, vieții private a, mai, a persoanelor. Aceste noi servicii însă nu sunt supuse protecției. Tocmai de aceea s-a venit cu această nouă această nouă propunere de regulament, care ar actualiza regulile actuale ale directivei și le-ar alinia cu noul cadru general privind um, protecția datelor, prevăzut în regulamentul general privind protecția datelor. Se extinde domeniul de aplicare pentru a acoperi noi forme de comunicări electronice, pentru a asigura același nivel de protecție asigurat până acum se ține cont de experiența mm, câștigată de-a lungul anilor în ceea ce privește cookie-urile și alte instrumente ce permit uh, urmărirea indivizilor și care au un efect grav asupra vieții private și a confidențialității comunicării. Regulile regulamentului nu, vor, nu trebuie să scadă nivelul de protecție oferit de regulamentul general prin protecția datelor. Propunerea ar crește încrederea și securitatea în serviciile Uh, digitale și ar uh, contribui la realizarea uh, pieții unice digitale. Această audiere se referă la diferite elemente ale propunerii pentru a îi asculta pe um, uh, actorii cei mai importanți import, uh, implicați. Sectorul telecom, noile uh, furnizorii de noi servicii de comunicare, consumatori, ONG-uri, profesori, autorități și așa mai departe. Cu siguranță vorbitorii ne vor prezenta mai în exact în ce uh, situație, în ce etapă ne aflăm. Va urma apoi o sesiune de întrebări și răspunsuri. Am să vă rog să uh, indicați dacă doriți să interveniți. Așadar, la prima sesiune vom asculta întâi comisia și Uh, prezentarea din partea doamnei Despina Spanu, director la DigiConnect. Ne bucură foarte mult prezența dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Moraes. Iată, uh, foarte multe persoane sunt de față, având în vedere că multe persoane sunt în uh, vacanță în această săptămână. Este o onoare pentru noi că sunt prezenți atât de mulți deputați și un semnal că această propunere este cât se poate de importantă. Doar în urmă cu câteva luni am început să lucrez la acest portofoliu. Înainte lucram uh, în domeniul protecției consumatorilor. Unii dintre dumneavoastră uh, știu asta deja. În ceea ce privește protecția consumatorilor, o bună parte din uh, domeniul de aplicare a fost preluat de protecția datelor. Uh, cetățenii nu mai sunt interesați numai de preț și de alegerea pe care o pot avea, dar și de protej- din ce în ce mai mult de protecția vieților uh, private. Aș dori să vă vorbesc despre un lucru important ce s-a întâmplat vinerea trecută. Ministrii G20 au Uh, căzut de acord să ia în considerare și chestiuni de protecție a consumatorilor. A avut loc un summit al consumatorilor luna trecută, unde protecția datelor și viața privată au fost considerate unul dintre cele mai importante elemente pe care trebuie să le luăm în considerare când vorbim despre transformarea digitală a, um, a economiilor noastre. Uh, Europa a fost văzută ca un loc cu reguli și nu mai reguli, ci reguli moderne. Asta încercăm să facem cu propunerea noastră. În timpul pe care l-am la dispoziție, aș dori să vă prezint de ce am uh, venit cu această propunere și care sunt obiectivele acesteia. Sperăm să putem avea o discuție constructivă. Primul motiv uh, pentru care am făcut această Uh, propunere este viața privată în sine. Trebuie să ne asigurăm că comunicările persoanelor uh, scrise sau orale rămân uh, confidențiale. Corespondența lor fizică este confidențială, același lucru trebuie să se aplice și în viața digitală. Datele de trafic pot să dea informații foarte uh, detaliate în ceea ce privește localizarea unei persoane, de exemplu. Un al doilea motiv a fost să, să protejăm nu numai persoanele private, ci și persoanele juridice. În uh, regulamentul general privind protecția datelor vorbim despre persoane private aici, însă vorbim și despre entități juridice Uh, deci, uh, secretul de afaceri este un element care intervine aici. Un al treilea element foarte important ar fi uh, să se um, faciliteze atât libera circulația informațiilor, cât și libertatea de exprimare, astfel încât societățile și afacerile să poată um, fi suficient de prospere. Există o, o legătură, bineînțeles, cu um, Regulamentul General de Protecția Datelor, GDPR, însă, bineînțeles, direct, um, domeniul de aplicare al directivei uh, e-privacy este diferit. Directiva se referă la capitolul 8 al. Uh, um, regulamentul se referă la capitolul 8 din Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, iar propunerea de directivă se bazează pe articolul 7, dreptul la confidențialitate. Este clar că trebuie să extindem protecția datelor nu numai la uh, persoane fizice, uh, private, ci um, și la persoane juridice. Care sunt obiectivele propunerii? Primul uh, obiectiv este un nivel de protecție prin reguli actualizate în ceea ce privește confidențialitatea Domnul Moraes tocmai a menționat că obiectivul este să se țină cont și de evoluția tehnologiei. Noi încercăm acum să ținem cont de faptul că avem noi servicii pe care le folosesc cetățenii și a fost foarte important ca regulile de uh, consimțământ uh, să se acorde uh, și părților terțe. Uh, tuturor celor care doresc să stocheze informații pe aceste uh, dispozitive precum uh, telefoane mobile și nu numai, uh, cum ar fi cookies. Articolul 20, există un grup de lucru pe articolul 29 și lucrează pe protecția datelor și a vor, a vorbit despre faptul că mai mult de 16.000 de cookies sunt uh, prevăzute pe un site, uh, dintre care o bună parte nici măcar nu aveau o dată de expirare. Uh, se pune întrebarea și cum a fost obținut consimțământul într-un mod valid sau nu. Consumatorul trebuie să fie perfect conștient că își dă consimțământul. În propunere am uh, făcut două um, propuneri de îmbunătățire a situației. În primul rând, browserele uh, să ofere opțiunea de a uh, preveni părțile terțe de a stoca elemente pe echipamentul utilizatorului și a doua, utilizatorul să poată selecționa setarea de uh, um, privacy pe care și-o dorește. Acest lucru s-a implementat și în alte uh, domenii cu succes. Al doilea obiectiv a fost crearea unui punct de plecare comun, egal. A fost important ca toți cei care oferă comunicări uh, electronice să fie supuși aceluiași cadru uh, de reglementare, dar în același timp dorim să promovăm inovația. Deci trebuie să existe un model juridic care să permită asta. Tehnologia a, utiliz- a evoluat, există uh, din ce în ce mai mulți oameni uh, comunică pe internet, uh, există oameni care folosesc numai internetul pentru asta. Iar uh, aceste comunicări uh, sunt văzute ca similare ca, cu comunicările uh, obișnuite, dar nu sunt protejate la fel. Apoi, un obiectiv a fost să avem o consecvență, o coerență cu uh, codul european de comunicări electronice și cu regulamentul general pentru protecția datelor. Deci, uh, dorim un uh, cadru coerent. Există și un al patrulea obiectiv pe care nu trebuie să-l uităm. Problema cu toate aceste reguli este aplicarea. În această propunere am aliniat modul în care se va face aplicarea regulilor. Vor fi aceleași uh, autorități care uh, aplică um, regulamentul general privind protecția datelor, ceea ce va uh, permite o aplicare uh, coerentă și consecventă a regulilor. Care este eta, etapa în care ne aflăm? Am avut discuții la nivelul grupurilor de lucru la Consiliu. Sperăm să putem încheia prima Um, uh, lectură sub uh, președinția malteză și să finalizăm dosarul în, uh, sub președinția estonă. Am început să identificăm subiectele pe care va trebui să le discutăm mai în detaliu. Sperăm că reuniunea de astăzi ne va da multe idei bune în acest sens. Săptămâna trecută s-a adoptat un aviz la grupul de lucru pe baza articolului 29. Salută propunerea, dar sunt identificate și anumite slăbiciuni um, unde se pare că nivelul de protecție prevăzut nu este suficient de ridicat și după um, vacanță și supraveghetorul european privind protecția datelor uh, ne va furniza un aviz. Important pentru piețe pentru autor, autorități, dar și pentru cetățeni, este să avem o, abor, o adoptare cât se poate de um, și o intrare în vigoare cât se poate de apropiată de uh, intrarea în vigoare a regulamentului privind uh, protec, regulamentul general privind protecția datelor. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Vom avea timp și pentru întrebări, spune președintele. Vom uh, primi avizul um, supraveghetorului pentru protecția datelor în mai, însă uh, Giovanni Butarelli este alături de noi și aș dori să-i dau cuvântul pentru a ne prezenta părerea sa despre această propunere. Giovanni. Dear Chair, um, good afternoon everybody. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Să spunem că e vorba mai degrabă de un preaviz, n-am să mă lungesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru invitația adresată și permiteți-mi să încep cu o anecdotă personală, întrucât uh, am niște afinități personale cu subiectul acesta al confidențialității pe internet. Cu ani în urmă în calitate de reprezentant al guvernului italian uh, cu privire la subiectul acesta al uh, confidențialității în cadrul regulamentului privind comunicațiile electronice sau mai exact directiva din 96, am abordat problema aceasta a dispozițiilor generale care ar trebui să fie completate și uh, aplicate în mod particular <clears throat> diferitelor entități. Ne apropiem acum de un nou capitol, vorbim acum de un regulament în care se dorește particularizarea și completarea dispozițiilor din regulamentul general și, practic, ne confruntăm cu aceleași probleme legate de consecvență, așa cum s-a spus mai devreme, de coerență și Încercăm să nu evităm, să nu scădem garanțiile existente, încercăm să fim neutri din punct de vedere tehnologic și să fim orientați spre viitor. Îmi face mare plăcere să vă prezint astăzi experiența mea, dar și câteva gânduri cu privire la propunere. Regulamentul e-privacy și cadrul european pentru protecția datelor ar fi incomplete fără această propunere. Regulamentul general privind protecția datelor este fără nicio îndoială una dintre realizările cele mai importante ale actualei legislaturi. Însă avem nevoie de instrumentele adecvate pentru a garanta că se respectă articolul 7 din cartă, Iar cele două curți au arătat că confidențialitatea comunicațiilor este o componentă esențială a drepturilor omului, a drepturilor fundamentale. Deci, în recentul său aviz, grupul de lucru a susținut propunerea comisiei care vizează tocmai acest obiectiv. De asemenea, este susținută alegerea ca instrument a regulamentului care se aplică, deci, direct, dar nu doar atât, ci va putea contribui la un nivel mai ridicat de armonizare și consecvență. Ce mai salutăm este nivelul de ambiție al propunerii, care furnizează un nivel mai ridicat de protecție în ce privește conținutul și metadatele. În acest sens, susținem de plin ideea de a face ca obligațiile de confidențialitate să fie aplicabile tuturor uh, serviciilor de pe internet, ceea ce reflectă progresul tehnologic și modificările la care asistăm în prezent când avem un număr foarte mare de dispozitive interconectate, mult mai mare decât acum numai câțiva ani. Grupul de lucru pentru articolul 29 a mai prezentat și alte lucruri pozitive ale acestei propuneri. De exemplu, faptul că îi se oferă competențe de punere în aplicare autorității de protecție a datelor, în special un mecanism de cooperare în cadrul viitorului bord european al protecției datelor, ceea ce va contribui la o aplicare mai uniformă a uh, reglementărilor în întreaga Uniune Europeană. Cum a arătat și grupul de lucru 29 săptămâna trecută, există însă și unele semne de întrebare cu privire la posibilitatea actualei propuneri să ofere cu adevărat un nivel mai ridicat de protecție. De ce asta? Din cauza caracterului ei foarte complex. Regulile sunt cumplit de complicate Se vorbește de metadate, de date de, din conținut și fiecare trebuie să fie supus unui nivel diferit de uh, confidențialitate și unui, unor alte reglementări, lucru care, fără să ne dăm seama, ar risca să creeze niște goluri la nivelul protecției, lucru pe care, desigur, nu ne-l dorim. Apoi, un al doilea element uh, Discutabil este că majoritatea definițiilor din această propunere se negociază și se decid în alte contexte, în contextul altor instrumente, în cadrul codului european pentru comunicații, de exemplu. În prezent nu există nicio motivație juridică pentru a strânge unele de altele atât de strâns, atât de puternic cele două propuneri definițiile din cod pur și simplu nu se potrivesc cu contextul drepturilor fundamentale. Așadar, în avizul pe care am dorit să-l publicăm imediat după Paște, am vrea să susținem includerea unui set de definiții necesare în regulamentul privind confidențialitatea electronică, ținând seama de obiectivele și domeniul său de aplicare specifice. În al treilea rând, trebuie să acordăm o atenție deosebită problemei prelucrării comunicațiilor electronice de către operatorii alții decât furnizorii de comunicații electronice. Adică nivelul suplimentar de protecție oferit datelor din comunicații n-ar avea niciun sens dacă acest, acestea ar putea să fie ocolit, uh, de exemplu, transferând datele către terți. Nivelul de protecție ar trebui să depindă de natura sensibilă a informațiilor respective și nu de cine anume se ocupă de prelucrarea lor, operator sau altă parte. În fine, aș vrea să mai adaug că nu vom reuși să atingem nivelul de ambiție al protejării confidențialității comunicațiilor fără să existe cerințe puternice în acest sens, care să fie consfințite și obligatorii care să fie, de asemenea, cel puțin la fel de solide ca cele din Regulamentul General pentru Protecția Datelor. Multe din aceste semne de întrebare sunt împărtășite de omologii noștri din grupul de lucru pentru articolul 29, așa cum se vede din recentul lor aviz uh, numărul 1 din 2017, adoptat în 4 aprilie, la care am contribuit în calitate de membru al grupului de lucru. Vom transmite sugestii cât se poate de convergente în legătură cu modul de a soluționa optim cele mai presante probleme, în deplină sinergie cu avizul grupului de lucru 29 și în domenii unde există, în domeniile în care există cele mai multe semne de întrebare, de asemenea, vom uh, include și uh, câteva detalii care necesită mai multe clarificări. Cred că ar trebui să ne mai oferim o șansă de a mai analiza odată problemele cele mai sensibile, cum ar fi, de exemplu, cookie-urile, temeiul juridic, interesele legitime aplicate metadatelor și confidențialității electronice, restrângerea domeniului de aplicare al drepturilor și obligațiilor în uh, alte domenii decât cele referitoare la aplicarea legii. Și acum aș dori să mă întorc la obiectivul acestei propuneri de regulament. Cum spuneam, de a particulariza și completa dispozițiile din GDPR, Regulamentul General pentru Protecția Datelor. Aceste două noțiuni, a particulariza și a completa, din punctul meu de vedere, nu prea lasă loc de ajustări. Înseamnă o deplină uniformitate, coerență, înseamnă multă selectivitate și înseamnă un sprijin deplin pentru a crește nivelul garanțiilor oferite în prezent și nu pentru a-l scădea, pentru că ele au fost deja negociate acum patru ani de către Parlamentul acesta sunt lucruri fundamentale și pentru cadrul juridic viitor, care va fi aplicabil în întreaga Uniune Europeană, tuturor instituțiilor, organismelor, agențiilor, întrucât uh, exercițiul acesta, rezultatele acestui exercițiu se va, vor transfera acestui cadru instituțional. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia oferită de a participa la această dezbatere. Nu m-am încadrat în 50 de secunde, dar cred că am încheiat la timp. Mulțumesc foarte mult, Giovanni. Da, e așa o mare pasiune pentru respectarea termenelor uh, în ultima vreme. Mulțumesc foarte mult ambilor vorbitori și acum îi voi da cuvântul domnului Borghezias, care ne va oferi rezultatele preliminare ale studiului Uh, Comisiei cu privire la confidențialitatea comunicațiilor electronice. Domnul Borghezi se ocupă de uh, legislația în domeniul informațiilor la Universitatea din Amsterdam și are o specializare în acest domeniu. Așadar, domnule Borghezios, aveți cuvântul. Borghezius. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am uh, onoarea de a conduce o echipă care s-a ocupat de studiul cu privire la confidențialitatea pe uh, electronică, cu privire la propunerea referitoare la acest subiect și în minutele alocate mie mă voi ocupa de subiectele cele mai uh, vulnerabile din această propunere. Patru subiecte mai întâi. Tracking-ul Wi-Fi, Articolul 10, tracking walls-urile, problema comunicațiilor electronice. Mai întâi, deci, Wi-Fi tracking. Actualul articol 8 se poate citi în felul următor. E ca și când ai urmări oamenii care merg pe stradă și am încercat să le uh, captăm semnalele de la telefoanele mobile, de exemplu. Deci este ca și când vi s-ar spune cetățenilor, dacă mergeți pe străzile acestui oraș, veți fi urmăriți clipă de clipă. Și atunci uh, s-ar putea spune persoanelor respective, dacă doriți să nu fiți urmăriți, închideți-vă telefoanele sau opriți-vă Bluetooth. Așa ceva credem că nu este acceptabil Trackingul prin Bluetooth ar trebui să fie primi, uh, uh, posibil numai după con- oferirea consimțământului de către persoana vizată sau în cazul, să spunem, al unui festival muzical desfășurat într-un oraș, când ai o mulțime mare de persoane, poți să estimezi numărul persoanelor folosind genul acesta de informații, dar ele trebuie anonimizate. în niciun caz să nu se urmărească persoanele pe stradă. Și grupul de lucru privind articolul 29 oferă mai multe detalii cu privire la posibilele garanții ce s-ar putea oferi. Apoi, următorul slide este un subiect destul de simplu, propunerea legată de articolul 10, care pe scurt spune că browserele ar trebui să le permită persoanelor posibilitatea de a alege dacă să accepte sau nu tra tracking-ul prin cookies. ar trebui să existe setări obligatorii prin definiție care să fie uh, prietenoase cu confidențialitatea pe internet. De asemenea, am avut în vedere explorarea unor idei mai neutre din punct de vedere tehnologic, și anume, desigur, uh, un astfel de regulament, și asta este o idee foarte bună, ar trebui să ceară companiilor să respecte standardul do not track sau un standard similar. Adică să li se spună companiilor să nu urmărească, indiferent de ce se întâmplă cu cookie-urile, dacă device-ul respectiv, dacă dispozitivul le acceptă sau nu. Așadar, browserele, cum spuneam, trebuie să aibă setări prietenoase cu confidențialitatea din punctul de vedere al cookie-urilor. Și acum, cookie walls. Avem aici un site uh, al unui post de televiziune. Apare un pop-up care spune dați click pe butonul portocaliu dacă sunteți de acord ca noi mai multe zeci de rețele de, mm, sau de companii de advertising, de publicitate, să vă urmărim. Adică să vă urmărim prin intermediul cookie-urilor. Dacă dai nu, dacă click, faci click pe nu, nu ai acces la site-ul respectiv. Ceea ce înseamnă că, practic, nu mai este vorba de un consimțământ liber, nu de un acord liber consimțit ci o bătaie de joc. Și atunci ce-i de făcut? Două posibilități. Genul acesta de tracking walls ar trebui să fie interzise pur și simplu, și asta ar fi o regulă foarte clară și foarte simplă, dar am putea să avem și o abordare mai nuanțată, prin care să se stabilească împrejurări în care astfel de tracking walls să poată fi acceptate asemănător uh, listelor gri sau negre din reglementările privitoare la consumatori. De exemplu, site-urile de stat, site-urile publice sau site-urile unor spitale, cum ar fi, uh, nu ar trebui să aibă niciodată posibilitatea de a utiliza genul acesta de tracking wall sau site-uri care folosesc uh, date sensibile, companii care au monopolul într-un anumit sector. De asemenea, n-ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza un astfel de tra- uh, tracking wall, pentru că cetățenii nu au în aceste situații posibilitatea reală de a alege. Sau, cum spuneam, pur și simplu o interdicție generală, clară și simplă. Acestea ar fi cele două soluții, mai radicală și mai nuanțată. Următorul slide se referă la confidențialitatea comunicațiilor. Rezumat foarte, foarte succint, articolul 6 ar spune că există o interdicție a supravegherii comunicațiilor, deci că nu trebuie analizat, nu trebuie analizat traficul internet, de, pe internet sau apeluri telefonice, decât dacă utilizatorul își dă consimțământul sau în anumite situații excepționale de tipul interesului legitim ca temei juridic. Sistemul însă ar trebui să fie îmbunătățit. Toți utilizatorii ar trebui să-și dea consimțământul. Adică dacă eu trimit un e-mail cuiva care folosește un furnizor de internet care folosește data mining, practic ajung și eu să fiu urmărit. Nu, ci toți utilizatorii trebuie să își dea acordul în mod expres și explicit pentru a fi urmăriți, dacă este cazul. Sigur, este necesară prevederea unor excepții, de exemplu în situațiile care presupun uh, securitatea rețelei, spam, poate mai nevoie de unele ajustări la nivelul exceptărilor, dar în principiu noi ne opunem adăugării acestor uh, motive de, legate de interesul legitim. Ce alte opțiuni am putea să adoptăm? S-ar lega de actele delegate sau de sistemul de reformare legislativă prin care s-ar putea adăuga exceptări să ne închipuim că dacă odată la 5 ani cineva își dă seama că, iată, a apărut o nouă tehnologie, avem acum un nou tip de metadate, e nevoie de un nou tip de analiză pentru un nou tip de virus, să spunem, și acesta nu, viza, nu se regăsește la niciuna dintre exceptările posibile. Printr-o reformare legislativă sau prin acte delegate se poate adăuga o astfel de nouă exceptare și atunci s-ar putea rezolva problema, dacă apare problema. Pentru că sigur că nu ne putem gândi de la început la toate excepțiile posibile. Bine. O altă posibilitate ar putea să fie cea mai controversată. Propunerea o ca uh, cei care oferă servicii de internet să protejeze confidențialitatea comunicațiilor. Însă ne putem gândi și la argumente de reglementare mai strictă, pentru că furnizorul de acces poate să vadă tot ce faci. Poți să examineze mai mult decât WhatsApp sau Skype sau Gmail. Nu pot să vadă ce criptezi, dar Parlamentul s-ar putea gândi la uh, reguli mai stricte pentru furnizorii de acces, pentru ca aceștia să nu poate să facă marketing țintit, după cum s-a încercat uh, în Regatul Unit în urmă cu 15 ani. În este necesar să avem reguli e-privacy, chiar dacă avem un GDPR uh, în ordine. Vă mulțumesc. Bun, puteți să aplaudați dacă doriți. oprit niște aplauze într-o audiere anterioară, însă aceste aplauze sunt justificate. Bun, avem uh, suficient timp pentru întrebări. Vă rog să vă limitați la câteva minute. Începem cu raportorul și raportorii din umbră. Dacă puteți să uh, vă limitați la două minute. Începem cu doamna raportor, doamna Lauristin. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor invitațiilor de astăzi, pentru că fără contribuțiile lor ar fi foarte dificil să ajungem la un rezultat bun. Și mulțumesc și Comisiei pentru că a demarat deja o cooperare foarte bună și a făcut propuneri foarte bune care chiar uh, au scopul de a îmbunătăți lucrurile ceea ce schimbă puțin situația față de trecut. Aș dori să pun o întrebare pe comisie. Conform uh, ceea ce am aflat informal din mai multe surse, uh, ar fi existat o versiune mai strictă, în special legată de posibilitatea evocată și aici uh, a privacy din uh, privacy by default și anume a um, caracterului privat uh, uh, implicit. Uh, cred că pentru mulți ar reprezenta o soluție pozitivă la nivelul Uniunii. Care ar fi problemele în acest sens? Am, uh, întrebarea mea se adresează și universității. Ar putea să avem mai multe date din studiul dumneavoastră, de exemplu, detalii în legătură cu întregul studiu, pentru că ne-ar uh, fi extrem de util. Mulțumim, Mariu. Îl luăm pe raportorii din umbră, domnul Boni. În primul rând vă mulțumesc pentru această audiere și mulțumesc invitațiilor pentru că cred că a fost o prezentare foarte bună și o introducere foarte bună în uh, raportul dumneavoastră și dezbatere. Avem o un regulament în legătură cu viața privată în domeniul electronic. Giovanni Butarelli spun, ne-a spus că este foarte clar că avem nevoie de legături cu codul comunicațiilor electronice european, însă nu e, sunt clare definițiile. Deci în ce sens trebuie să mergem și să discutăm schimbările definiției comunicării electronice. În al doilea rând, în legătură cu prezentarea lui Frederic Borghezio este foarte util să încercăm de la bun început să formulăm o situație echilibrată atunci când uh, ne uităm la viitor și această propunere de acte delegate care pune accentul pe excepții ne va rezolva problema, va fi mm, mai ușor să discutăm regulamentul în mod general când vom, vom avea această ocazie. Pe de altă parte, observațiile dumneavoastră la punctul 8, la articolul 8.2, legate de Wi-Fi și trasa, trasabilitate, sunt foarte importante pentru viitor. Și ultima observație în legătură cu părțile terțe. Ce fel de consecințe neintenționate poate să aibă această soluție din regulament. De exemplu, în legătură cu ziarele locale care sunt diseminate electronic. Aici poate accesibilitatea acestor mici eh, editori la publicitate va fi limitată, deci trebuie, vor trebui să-și schimbe modelul de afaceri. Noi, utilizatorii, Trebuie să fim informați, de exemplu, că va trebui să plătim pentru ceva care suntem obișnuiți acum să obținem gratis pentru că este plătit prin publicitate. Vă mulțumesc. Din partea ECR, domnul Dalton, mulțumesc și eu mulțumesc experților. Am patru întrebări. Prima, de ce așa de repede? De ce ne grăbim atât de mult atunci când nu știm încă impactul GDPR asupra întreprinderilor care se panichează pentru că încearcă să se asigure dacă sunt compatibile? A doua întrebare, care e problema? În special pentru comisie, care este problema pe care încercați să o rezolvați? Eh, chiar vin europenii la dumneavoastră să vă spună că vor să utilizeze WhatsApp și Skype, însă nu o fac pentru că se tem că vor fi supravegheați. Dar nu pot pentru că din, din cauza datelor. Câți oameni se întorc și acceptă settingurile uh, cookie-urilor pentru că au nevoie de utilizarea serviciului? Ceea ce mă aduce la punctul următor. Internetul este, în special serviciile gratuite, țin de publicitate. Dacă oamenii nu mai acceptă acest sistem, atunci uh, uh, înseamnă că sistemul nu va funcționa și consumatorii vor trebui să, trebui să plătească pentru ceva care până acum era gratuit. Uh, V-ați gândit la serviciile care vor fi pierdute? În al patrulea rând, cum veți uh, defini serviciile uh, auxiliare? Uh, există industria jocurilor de noroc, care este în special uh, europeană. Aceste jocuri de noroc vor fi și ele incluse în această discuție. depinde aici ce vor fi considerate servicii auxiliare. Ian Olbricht, mulțumesc. Aș dori să încep cu o întrebare. Aș dori să primesc uh, un răspuns din partea dumneavoastră. Dacă ne uităm la uh, cadrul juridic actual și necesitatea de a reglementa aici un drept sau două drepturi fundamentale caracterul privat al datelor și confidențialitatea comunicării, nu credeți că am putea să ne permitem să avem un standard mai puțin Uh, protector pentru uh, protecția comunicațiilor în viitor decât în momentul actual. Și după ce îmi răspundeți această întrebare, aș dori să știu dacă considerați că această propunere susține standardele directivei e-privacy sau dacă este încă, mai este încă de lucru pentru a atinge aceste standarde. În special în ceea ce privește uh, măsurarea audienței web și evaluarea offline care pot să fie făcute prin dispozitive și servicii de comunicare. După aceea, o a treia întrebare. Atunci când vorbim sau de fapt se leagă de un comentariu care deja a fost făcut, atunci când vorbim despre serviciile gratuite și acest model astăzi, atunci, în mod foarte clar, anumite modele de afaceri sunt, se bazează acum pe uh, venituri din trasabilitatea datelor și utilizarea datelor. Dacă această nouă propunere periclitează acel model, îmi aduce aminte de întrebarea ce, se, ce înseamnă acest lucru pentru uh, cadrul juridic actual și cum interacționează cadrul juridic actual cu modelul de afaceri bazat pe aceste date. Este posibil astăzi să faci un model de afaceri bazat pe colectarea datelor? Mulțumesc, Ian. Brigitte Sipel, ultima uh, vorbitoare. Au fost foarte multe întrebări și vreau să dau uh, cuvântul experților pentru a răspunde. Doamna Sipel, în primul rând vreau să vă uh, spun că nu există servicii gratuite. Fie plătesc cu bani, fie cu viața mea privată și nu îmi place să dau nimănui ocazia să intre cu picioarele în viața mea privată. Eu prefer să plătesc. Nu știu dacă sunteți uh, la curent cu site-ul Europol. Am deschis acest sit și chiar uh, în josul acestui sit spune că acest site folosește cookie-uri. Sunteți mm, și, uh, și acolo un, un buton spune dacă nu sunteți de acord, primiți mai multe informații. Și am apăsat pe acest buton, nu mi s-au dat foarte multe informații. Cu câteva minute după aceea am deschis din nou pagina și am obținut pagina Europol, însă fără mm, informația că se folosesc cookie-uri. Deci, inform... întrebarea mea este dacă nu cumva răspunsul meu că nu accept cookies și dați mai multe informații a fost acceptată că acum accept cookie-urile sau uh, a fost interpretată că nu sunt de acord, dar totuși am dreptul să văd pagina. Dar care din cele două opțiuni este cea corectă? Bun. Da, întrebări excelente. Îi dau cuvântul despinei, primul rând. Trei minute și jumătate. Da, cred că multe dintre întrebări merg în aceeași direcție și voi încerca să grupez răspunsurile. Domnul Dalton ne-a întrebat dacă sunt consumatori care vin și ne spun că nu vor folosi un serviciu sau altul datorită limitărilor. Cred că veți auzi din, din prezentările asociațiilor consumatorilor este că consumatorii sunt din ce în ce mai conștienți de acest lucru, nu încercăm să oprim modele de afaceri, încercăm să le dăm consumatorilor puterea de decizie, de alegere în legătură cu ceea ce vor să facă. Am avut un sondaj recent care uh, include o cifră incredibilă, 92% din cetățeni sunt uh, preocupați în legătură cu confidențialitatea datelor lor. Deci oamenii folosesc comunicațiile electronice, dar își doresc să hotărască ei înșiși ce se întâmplă cu datele lor. Asta încercă să, încercăm să facem noi și să le acordăm protecția provinsă de Carta uh, Drepturilor Fundamentale ca, care se aplică nu doar atunci când primesc o scrisoare prin poștă, ci și mesajelor, mesajelor electronice. Uh, și la întrebarea domnului Lauristin, cred că ceea ce am vrut să facem în propunerea noastră a fost să dăm uh, cetățenilor o alegere. Această uh, revizuire a regulamentelor pentru viața privată privește strategia pieței digitale unice, care ne cere să facem ceva pentru a da cetățenilor alegeri mai bune, să le dea mai mult control, să se adapteze acestui model tehnologic și de afaceri. Deci mai multe alegeri. Acest soft nu va funcționa decât dacă utilizatorul alege ceva. Deci sistemul funcționează cu uh, caracterul privat implicit, privacy by design. Poți să decizi ca afacere să nu oferi un serviciu cuiva care nu uh, acceptă să-și predea datele. Este alegerea ta, însă cred că așa este gândită propunerea până acum. La fel și pentru publicitate această propunere nu interzice publicitatea, să nu se înțeleagă greșit. Nu încercăm să decidem cum să funcționeze modelul de afaceri. Da, s-a pus o întrebare în legătură cu colectarea datelor și dacă există modele de afaceri. Există bazate pe colectarea datelor. Comisia a făcut o altă propunere în legătură cu drepturile consumatorilor, unde vrem să acoperim drepturile consumatorilor atunci când vorbim despre accesul anumitor servicii online faptul că există modele de afaceri bazate pe colectarea datelor nu înseamnă că consumatorul nu are dreptul la viața privată și așa mai departe. Este un model în evoluție continuă. Recent am fost la un congres pentru comunicații mobile și am văzut că sunt uh, afaceri care dezvoltă sistemele care pot să fie cumpărate și care recompensează consumatorii care decid să își Uh, ofere datele și este transparent ce date oferă și cât sunt plătiți pentru acest lucru. Încercăm așadar să uh, extindem acest model și să creăm un sistem care să permită toate aceste modeluri de afaceri pentru a uh, gândi aspectul vieții private în toate modelele. Domnule Boni, atunci când am, fost, am prezidat în urmă cu 20 de ani grupul de lucru care a redactat uh, directiva, mm, definițiile erau legate de servicii de telecomunicații. Cu câteva luni mai târziu, intrarea în vigoare a unei noi directive am început să ne întrebăm dacă aceste prevederi sunt aplicabile internetului, anumitor servicii, uh, rețelelor de internet. În 2002 am trecut la o altă definiție care venea din sectorul telecomunicațiilor. Mi s-a cerut să asigurăm coerența cu acest domeniu și grupul de lucru 29 imediat a început să aibă probleme, gândindu-se dacă acest nou cadru juridic se aplică noilor fenomene, cum ar fi motoarelor de căutare, rețelelor sociale. Și am avut ani de zile în care să ne aplicăm acestor probleme. După aceea am trecut la comunicațiile electronice, acum depinde de GDPR să decidă dacă uh, să se aplice sau nu. Trebuie să asigurăm coerența regulilor în domeniul electronic, pentru că furnizorii cunosc definițiile. Însă nu sunt sigur dacă vom clarifica lucrurile s-ar putea să alegem o, diferit, o definiție ușor diferită și poate de la caz la caz. Dintr-un tweet de acum 20 de minute, uh, am văzut concluzia unui expert care merge în direcția opusă a ceea ce am spus eu. Eu am salutat uh, extinderea domeniului de aplicare Concluzia expertului a fost uh, opusă. În ceea ce privește calendarul, trebuie să ne gândim la data de 25 de mai 2018, de vreme ce directiva actuală e-privacy va continua să existe altfel și nu corespunde cu GDPR. Deci nu avem cale de scăpare și trebuie să susținem calendarul raportoarei. Avem nevoie de claritate, uh, nu doar pentru protecția drepturilor fundamentale, ci este o cerință din partea tuturor actorilor de a începe să uh, permitem controlorilor și a celor care aplică modelele să înceapă să acționeze. Domnul Albrecht cred că putem să ne bazăm pe preocupările grupul de lucru 29. Există câteva rezumate executive și asta este legată de intervenția colegului meu. În special în legătură cu trasabilitatea Wi-Fi. Trebuie să ne gândim că consimțământul tuturor utilizatorilor finali în ceea ce privește trasabilitatea, grupul nostru de lucru este uh, de acord că avem nevoie de o interdicție explicită a trasabilității a, dacă este un domeniu în care trebuie să facem o setare implicită, aceasta este în protecția vieții private. În ceea ce privește Europolul, doamna Sipăl. Deja suntem în contact cu Europol și vă asigur că vom aplica regulile existente după cum uh, am uh, uh, după cum am după cum le folosesc toate instituțiile, cookie-urile le folosește toată lumea, inclusiv site-ul Parlamentului European. Dacă vă uitați pe site-ul nostru proaspăt de săptămâna trecută, Acolo se face o trimitere la mai multe informații, unde se poate face un opt-out și veți înțelege care sunt consecințele. Noi nu trasăm anumite cookie-uri sunt importante pentru servicii, însă totul depinde la ce nivel ajungi. Dacă vreți să înțelegeți politica în general, în 7 noiembrie anul trecut am publicat orientări pentru toate instituțiile care, uh, pe care vă încurajăm să le citiți. Deja am primit uh, câteva orientări din partea Europol, însă înainte de 1 mai voi respecta munca grupului comun de supraveghere. În orice caz, este un domeniu în care avem nevoie de mult mai multe clare, multă claritate pentru utilizatori. Um, uh, Mulțumesc, Giovanni. Cred că ai uitat să răspunzi unei întrebări de spină, dar foarte succint, te rog. Da, domnul Albrecht întreba care sunt principalele diferențe între propunerea noastră și actuala directivă. Diferențele sunt foarte vizibile și n-ar trebui să o estimăm pe prima dintre ele, și anume faptul că nu mai vorbim de o directivă, ci vom avea un sistem unic aplicabil peste tot, pentru că e vorba de un regulament. Apoi, o a doua diferență fundamentală, și anume că OTT-urile sunt acoperite, spre deosebire de ce se întâmplă cu legislația în vigoare. Și a treia diferență foarte importantă de care nu trebuie să uităm, Diferența foarte mare este faptul că se face trimitere la aceeași autoritate de protecție a datelor în GDPR. Acum statele membre au autorități, mai multe autorități pentru punerea în aplicare și în felul acesta, pentru că mereu se aruncă pisică de la una la alta, ă, rămân lipsuri la nivelul ă, aplicării. Ori, în momentul în care vom avea o unică autoritate care se ocupă de punerea în aplicare, nu se va mai întâlni această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul profesor Borghesius. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru toate întrebările adresate. O să aleg câteva, câteva dintre ele. Mai întâi, putem folosi multe servicii, nu gratis, dar putem folosi numeroase servicii pe internet fără să plătim pentru ele în mod explicit cu bani. Așa este. Dar nu trebuie să uităm, mai ales pentru că în, următorii, în următorul an și jumătate o să tot auzim acest uh, uh, argument că uh, lucrul acesta se poate și fără să se facă urmărire. Deci, publicitatea prin radio se face fără să, urmărească, să fie urmăriți cei care beneficiază de ea. De când s-au inventat cookie-urile pe la jumătatea anilor 50, s-a inventat sistemul de a plăti pentru uh, publicitate, ceva necesar pentru a urmări pe oamenii pe internet. s-ar putea spune că oamenii preferă publicitatea țintită pentru că li se pare mai pertinentă. Bun, atunci nu e nicio problemă să elimini tracking walls-urile, pentru că dacă le dai oamenilor posibilitatea să aleagă, vor, aleagă, vor alege acest tip de publicitate. Deci, limitarea întrucâtva a urmăririi și a supravegherii nu are foarte mare legătură cu serviciile finanțate prin publicitate. Domnul Albrecht întreba care sunt organismele care se ocupă de măsurători. Pentru cei care nu cunosc uh, propunerea pe de rost. E vorba de o cerință de consimțământ pentru cookie care reprezintă o tehnică asemănătoare cu ce se întâmplă prezent, cu câteva excepții. În principiu, ideea este bună, cu câteva excepții legate de măsurarea audiențelor pe internet. Ar trebui, sunt de acord, să se facă unele excepții legate de consimțământ, dar formulările ar, din textul de lege ar trebui să fie făcute într-un mod mai neutru din punct de vedere tehnologic. Ar trebui să se spună clar, de exemplu, că datele nu pot fi utilizate în alte scopuri. Deci sunt de acord cu ideea unei cerințe de consimțământ pentru anumite date, pentru statistici, pentru analiză, dar formularea din textul de lege ar trebui să fie mai neutră tehnologic. Apoi o observație sau o întrebare foarte dificilă cu privire la colectarea datelor offline. Ne putem gândi încă o dată la situația în care te uiți la tine în sufragerie la un film pe computer și ești urmărit prin intermediul televizorului. Așa ceva nu se reglementează, e adevărat, în propunerea aceasta, o să mă mai gândesc. Dar ar trebui să fie apărat prin regulament confidențialitatea, dreptul la viața privată și pentru asta ar trebui introduse reguli poate și pentru uh, dispozitive de tipul uh, internetului obiectelor care te pot asculta și urmări și filma când ești în sufragerie fără să știi. Vă dați seama, uitați-vă la mine, am uh, Uh, cearcă-ne sub ochi pentru că muncesc zi și noapte pentru a încerca să dau de capătul acestor uh, reglementări. Sper că am reușit să vă răspund la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, uh, a fost un panel foarte bun și întrebări ar mai putea să fie, dar din păcate nu ne mai rămâne timp. Mulțumesc, Frederic, Giovanni, Despina, vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc pentru uh, răspunsurile foarte utile. Și acum îi rog pe vorbitorii celui de-al doilea panel să se îndrepte către prezidiu fără întârziere. Între timp eu am să fac o scurtă prezentare. Vom discuta acum despre uniformitatea legislativă, despre aspectele legate de instrumentele legislative din, legate de această propunere. Avem două obiective majore în propunerea Comisiei, consecvența la nivel legislativ a acestei propuneri cu alte instrumente, dar și un nivel uniform de protecție al tuturor sectoarelor legate de comunicații. Mă tem că raportorul vrea să plece din sală, mă cam îngrijorează când o văd îndreptându-se spre ușă, dar văd că, dar cred că se întoarcă înapoi. Avem reprezentanții ai industriei de telecomunicații, ai sectorului publicității, al ONG-urilor și al mediului universitar. Avem patru vorbitori în această a doua sesiune și când vor ajunge la prezidiu, am să-i rog să aibă amabilitatea să se încadreze în timpul de vorbire alocat, ca să putem să terminăm la timp. Bun. Prima persoană care va interveni este domnul Antonio Munoz Marcos. Este consultant șef pentru uh, Uh, big data pentru consumatori de la Telefonica și ne va oferi câteva puncte de vedere din perspectiva sectorului telecomunicațiilor. Aveți șapte minute la dispoziție, domnule Munios. Mulțumesc, bună ziua, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație și pentru că mi a oferit posibilitatea să vă ofer câteva idei în legătură cu punerea în aplicare a actualului regulament. Uh, noi, uh, operatorii de telecomunicații, suntem uh, angajați pentru apărarea siguranței și confidențialității. Acest angajament se regăsește în bunele practici ale sectorului nostru. De exemplu, participăm activ la cele mai bune practici legate de big data ca un exemplu al eforturilor naționale comune ale industriei, mediului academic și ONG-urilor de a ajunge la un echilibru corect în ce privește uh, aspectele de dezvoltare socială, economică ale societății noastre și caracterul de viață privată ce trebuie protejat. Acest echilibru este fundamental pentru toți participanții la lanțul Big Data, de la companii, la furnizori, la clienți și autoritățile de supraveghere. GDPR a fost propus ca un instrument care să reziste la evoluțiile viitorului pentru apărarea vieții private și este menit să se poată ajusta oferind instrumentele necesare pentru a aborda diferitele date cu scopuri diferite, ca și diferitele așteptări ale utilizatorilor și, ale, și dorin, diferitele dorințe în ceea ce privește viața privată. Abordarea bazată pe risc, impactul uh, în ce privește viața privată, privacy by design, toate acestea oferă suficientă flexibilitate pentru prelucrare, dar și în același timp pentru apărarea drepturilor fundamentale la protecția datelor și viața privată. Așa înțelegem noi regulile în materie de viață privată ca fiind obligatorii în ce privește prelucrarea metadatelor și comunicațiilor electronice. Un set de reguli care să fie aliniată actualelor norme din GDPR, lăsând în același timp loc și inițiativelor inovatoare și dezvoltării tehnologice care utilizează datele. Trebuie să recunoaștem că într-o lume care, în care se comunică foarte mult cum este a noastră, datele se comunică și se utilizează într-un fel sau altul în legătură cu această comunicare. Tocmai de aceea aș vrea să mă refer la un document care a fost elaborat de forumul nostru și tratamentele diferite ale datelor în ce privește e-privacy și GDPR ar putea să conducă la duplicări care trebuie evitate. De exemplu, anumite date ar putea fi folosite în un alt context decât cel corespunzător. De exemplu, adresa IP, numărul de mobil, identificarea, numărul de identificare a cardului SIM și așa mai departe. Ar putea fi utilizate în contextul comunicare trafiind prelucrate ca metadate. Și după ce comunicarea ajunge în alte canale de comunicare, datele respective ar putea fi considerate date cu caracter general și ar putea intra sub incidența GDPR. Deci, aplicarea diferită a unor norme diferite ar putea să conducă la consecințe negative pe termen lung la furnizarea acestui tip de servicii. S-ar crea sisteme se crea ecosisteme, să le spunem așa, diferite, care funcționează diferit, cu, după reguli diferite în funcție de participantul la lanțul de valoare. Sunt. Asta legitime. Regula consimțământului ca temei uh, legitim pentru prelucrare este imposibil de pus sub semnul întrebării, însă în același timp alte temeiuri juridice ar putea și ele să joace un rol lipsa unui impact asupra mm, vieții private trebuie să fie foarte importantă și um, în avizul său, articolul, grupul de lucru pentru articolul 29 invită la analizarea și a altor împrejurări prin care consimțământul nu ar putea să fie um, cerut, ar putea să nu fie cerut pentru că prelucrarea respectivelor date nu ar avea niciun fel de impact asupra vieții private a consumatorului. Apoi trebuie de asemenea, să se uh, răsplătească utilizarea unor măsuri de atenuare, de exemplu, mecanismele de control, opt out în special tehnicile speciale de prelucrare a metadatelor atunci când acestea au un rol deosebit de important pentru inovare, în cazul regulilor sociale, al uh, serviciilor publice și așa mai departe. Recenta rezoluție a Parlamentului European cu privire la drepturile fundamentale recunoaște importanța anonimizării. Considerentul 17 din propunerea de regulament pune accentul pe utilizarea datelor pentru uh, analiza acestora și pentru scopuri statistice, pentru operatorii de transporturi publice, de exemplu. Așa ceva, astfel de date, se pot uh, obține în majoritatea cazurilor prin tehnicile obișnuite. Aceste date prelucrare ar putea să fie de mare folos în sectoarele cum ar fi cel hotelier, al uh, publicității, al informațiilor, uh, al transporturilor publice și așa mai departe, menținându-se în același timp viața privată. Operatorii trebuie să joace în acest context un rol deosebit de important în păstrarea securității. Ei sunt foarte importanti nu numai pentru rețea, ci și pentru securitatea propriei ei activități și a serviciilor legate de rețelele pe care ei le administrează. Operatorii de astfel de servicii trebuie încurajați așadar să coopereze, să-și uh, respecte propriile mecanisme de cooperare. Acestea trebuie să se folosească de prelucrarea metadatelor și același principiu trebuie aplicat problemelor de, legate de fraudă, comportamentelor frauduloase care afectează terții. GDPR-ul deja acoperă și el genul acesta de prelucrare. Cercetarea și analiza științifice și în scopul uh, colectării de statistici, fără niciun fel de impact asupra vieții private, reprezintă un factor de competitivitate fundamental al Uniunii Europene. Stabilirea de corelări ar putea să producă în sine plus valoare. Însă e nevoie de flexibilitate aplicarea unor criterii stabilite în GDPR deja ar putea să joace un rol foarte important. Utilizarea tehnicilor de anonimizare, respectarea așteptărilor persoanelor, înțelegerea culturală a vieții private, posibilitatea, posibilitatea de opt-out ar trebui toate acestea, printre altele, să fie considerate um, posibilități pentru o prelucrare compatibilă cu regulile. Așadar, prelucrarea care nu produce impact asupra vieții private trebuie avută în vedere în cadrul viitoarelor norme. Mulțumesc! And now we have Brian. Mulțumesc foarte mult! Și acum domnul Grintal, care are de asemenea la dispoziție șapte minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, vă mulțumesc pentru invitație. Îmi face mare plăcere să fiu aici în această după-amiază. Voi începe cu câteva cuvinte despre cine suntem. Suntem una dintre principalele companii de media din Europa. Acționăm online în foarte mare măsură. Suntem pe locul întâi în multe state membre ale Uniunii Europene, Franța, Italia, Spania și, desigur, Suedia. Piatra unghiulară a afacerii noastre este media în domeniul știrilor, presa de știri. Avem mai multe site-uri de știri în uh, Suedia, printre care și pe cel mai important, Aftenbladet. Regulamentul de care vorbiți este de mare importanță pentru că afectează ceea ce le vom putea oferi noi consumatorilor, precum și posibilitatea companiilor europene de a concura cu jucătorii globali. Și în ultimă instanță e vorba aici de democrație. Propunerea ar putea să aibă un impact asupra presei europene libere și independente, un impact semnificativ. Acum doar câțiva ani, principalii noștri concurenți erau doar companiile locale de presă. Situația între timp s-a schimbat radical în ultimii ani. Ne confruntăm acum cu o concurență din ce în ce mai acerbă din partea marilor actanți globali. Este fundamental așadar să dispunem acum de reguli care să garanteze un nivel echivalent al regulilor, ceva ce în prezent nu există. Sectorul nostru are multe modele de afaceri. Conținut pe de tip premium, conținut uh, gratis contra publicitate și așa mai departe. Din experiență am văzut că consumatorii de știri online uh, au un mare nivel de uh, acceptabilitate în fața publicității. Din veniturile digitale, din editurile noastre online în Suedia, 20% doar din venituri sunt uh, generate din plăți. 80% sunt generate din uh, utilizarea publicității, ceea ce arată că presa liberă europeană depinde de posibilitatea noastră de a oferi publicitate eficientă uh, companiilor de publicitate. Veniturile din publicitate în prezent se duc către actanții internaționali. Cam 70% se duce în Suedia către Facebook și Google, care câștigă tot mai mult din piață. Iar țările noastre, iar în alte țări europene, situația este și mai gravă. Această poziție se leagă strâns de accesul la date. Publicitatea bazată pe date este mult mai prețioasă. Desigur, publicitatea pertinentă este foarte utilă și pentru uh, compania de publicitate și pentru utilizator. Important este însă că uh, actanții globali sunt într-o situație mai uh, bună pentru a respecta regulile propuse. Noi însă depindem de, a, de colaborarea cu terții pentru furnizarea de publicitate și acești terți sunt fie agenții de publicitate, fie uh, comercianți, tehnologi de, din tehnologie, sau rețele de publicitate, cum ar fi Criteo. Asta ca să menționez numai câțiva. Actorii globali însă pot să facă ce vor ei pentru că au ei înșiși uh, posibilitatea de a oferi aceste servicii, deci nu se bazează pe terți pentru asta. Ori noi, pentru că ne folosim de terți, în practică, vom fi în situația de a constata că această propunere îi favorizează, de fapt, pe marii uh, actori globali. Pentru a putea concura cu ei, trebuie să um, încercăm să abordăm problema fake news Uh, în mod eficient. Avem nevoie așadar de informații despre utilizatorii noștri, să înțelegem care sunt interesele lor, dorințele lor, comportamentele lor. Numai dacă vom cunoaște aceste informații, vom putea să personalizăm produsele și conținuturile pertinente. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că publicitatea este cât mai pertinentă pentru consumator și că ea ajunge la segmentul corespunzător de privitori la momentul potrivit și așa mai departe. Așadar, pe scurt, datele sunt desigur fundamentale în contextul publicității. Însă datele sunt vitale și în elaborarea de produse și pentru a furniza experiențe personalizate online. Pot menționa că se creează chiar acum o platformă media în care personalizarea este una dintre principalele trăsături. Dacă consumatorii noștri nu vor avea încredere în noi, nu ne vor lăsa să avem și să folosim datele lor. De aceea, pentru noi, lucrurile sunt foarte simple. Avem nevoie de date, deci avem nevoie să ne asigurăm că consumatorii noștri au încredere în noi. De aceea ne concentrăm foarte mult pe inovare în domeniul vieții private. Încercăm să îmbunătățim situația transparenței, să comunicăm clar de ce și în ce fel colectăm datele personale și cum le utilizăm și de ce. În contextul furnizării serviciilor noastre, nu ar putea fi posibil uh, pentru consumatorii noștri să înțeleagă acest lucru dacă nu le explicăm în momentul în care descarcă ceva. Trebuie să uh, răspundem așteptărilor consumatorilor noștri și este fundamental să ne asigurăm că aceștia pot să facă o alegere în cunoștință de cauză, înțelegând cum le folosim datele. Elaborăm un instrument de viață privată, tocmai de, de privacy, pe care îl puteți vedea pe ecran, în partea stângă a sălii, în care am investit pentru a ne asigura că toți consumatorii noștri au încredere în noi și am toată convingerea că pentru consumatori acesta va fi un instrument excelent. Așadar, pe scurt, cred că opt-in nu poate fi o soluție potrivită. Aceasta, acesta este un domeniu complex. Nu ne putem aștepta la consumatori să înțeleagă prin definiție și să ia măsuri uh, pentru opt-in în mod activ. Nu cred că optinul este soluția așadar, nici pentru browsere, pentru că acestea ar, ar deveni un fel de porți, uh, un fel de paznici a internetului. Nu asta ne dorim. Browserele sunt, de fapt, concurenții noștri, Google, Chrome, Apple, uh, cu Safari. Safari de la Apple este un browser. Deci, transparența și împuternicirea consumatorilor trebuie să meargă mână în mână. Trebuie să avem reguli flexibile care să permită un nivel egal al regulilor și în același timp să poată să ofere celor care insistă pe respectarea dispozițiilor de viață privată stimulente. Mulțumesc, Fanny Ekvegi, care reprezintă un ONG ce apără uh, drepturile în spațiul digital împotriva abuzurilor. Mulțumesc! Idvigi, and I'm the European Policy Manager of Access Now, uh, which is a non-profit civil society organization. Vă mulțumesc. După cum a spus uh, domnul președinte, uh, lucrez la un ONG care apără drepturile consumatorilor. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre acest uh, regulament uh, pentru viața privată. Aici vorbim în primul rând de uh, calitatea, uh, de concurența loială și de atingerea coerenței juridice. Uh, este nevoie de un mediu concurențial loial pentru uh, utilizatori. Noi salutăm eforturile Comisiei Uh, și pentru a um, explica GDPR. Regulile trebuie nu doar să susțină uh, nivelul de protecție din GDPR, ci pentru a uh, susține dreptul fundamental la viața privată. după cum este propunerea în momentul actual, nu respectă aceste uh, deziderate. Există uh, două deziderate care uh, merg în sensuri opuse. Fie se spune că GDPR este soluția finală și că este o soluție uh, foarte bună, în ciuda eforturilor lor de a o supina, sau că GDPR deja creează o um, povară foarte mare și că este imposibil să se facă față acestor probleme. Eu nu sunt de acord cu aceste argumente. În primul rând, regulamentul GDPR nu asigură confidențialitatea comunicațiilor și nu uh, oferă protecție suficientă împotriva trasabilității online. Deci avem uh, nevoie de aceste reguli e-privacy. În al doilea rând, uh, în legătură cu GDPR ca o povară de reglementare. Nu este o favoare, este o obligație legală de a asigura viața privată a consumatorilor. Totul are, totul are un cost. Uh, interesul public primar aici este de a acorda protecție tehnică în persoanelor Uh, pentru a avea coerență juridică cu GDPR, propunerea trebuie să asigure în primul rând uh, viața privată, uh, în protecția vieții private în mod implicit, în al doilea rând, protecția pentru conținuturi și metadate, să îmbunătățească definiția și domeniul de aplicare uh, a uh, informațiilor de caracter sensibil și, în al treilea rând, ca protecția să se bazeze. În al treilea rând, definiția protecției este una învechită. Datele trebuie să fie protejate atât în tranzit cât și când sunt stocate. În al patrulea rând, trebuie să, nu trebuie să se presupună consimțământul consumatorului. Interesul legitim nu poate să fie uh, folosit ca o bază. În, în ultimul rând, acest uh, regulament trebuie să uh, nu ofere excepții statelor membre. Coerența cu GDPR va duce la un mm, mediu concurențial loial însă definiția este atât de vagă încât este greu, să, greu de înțeles. Aș dori să uh, vă ofer însă o nouă abordare. Uh, terenul trebuie să fie egal pentru a proteja consumatorii, pentru că în momentul de față îi dezavantajează din punct de vedere al informației, transparenței, există o asimetrie extrem de mare în ceea ce privește domeniul de aplicare al regulamentului, acesta trebuie să, să se aplice indiferent de echipament și infrastructură. Ă, utilizatorilor nu le pasă de diversele definiții pe care le folosește Bruxelles, după cum spune agenda audierii noastre ă, se propune extinderea domeniului de aplicare pentru a se uh, îmbunătăți uh, comunicarea, acest nivel nu a fost încă atins. Nu trebuie să depindem de un instrument juridic uh, separat. Pentru a să păstrăm aceste definiții în cod ar fi uh, ar fi nociv pentru că ar scădea certitudinea juridică pentru actorii implicați. În legătură cu instrumentul juridic care ar trebui să includă aceste uh, cerințe, nu există nicio bază validă ca um, propunerea actuală să excludă anumite forme de comunicare. Trebuie să ne uităm la ce s-a făcut în Statele Unite. 92% din cetățeni cer confidențialitatea Uh, datelor lor, uh, conform uh, ultimului eurobarometru. Așadar, avem, avem datoria să protejăm activitatea online a cetățenilor. Trebuie să acordăm un nivel mai mare de protecție decât GDPR. Astfel s-ar crea un uh, mediu concurențial echitabil pentru toți actorii, însă în special pentru uh, consumatori și utilizatori care au fost dezavantajați până acum. O piață unică digitală poate avea succes doar dacă se recapătă încrederea uh, cetățenilor. Vă mulțumesc și ultima care va interveni este doamna profesor Ranenberg. Mhm. Doamna Lannenberg de la Universitatea Goethe din uh, Frankfurt. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această invitație la audierea dumneavoastră. Aș dori uh, să vă fac o prezentare mai generală a contextului în uh, Acestea sunt asocia- asociațiilor care au fost implicate în discuții. Bineînțeles, declarația de la sfârșit îmi aparține. Aici vedeți uh, paradoxul uh, comunicărilor electronice uh, protejate și după aceea în piața OTT Există setări pentru toate aceste prevederi. Care este paradoxul uh, comunicațiilor protejate? Este foarte clar că avem din ce în ce mai mare nevoie de a proteja uh, comunicațiile electronice, însă acest lucru nu este onorat de către piață. Se oferă comunicări neprotejate gratis Uh, regulamentele până acum acoperă doar un segment al pieței, uh, companiile tradiționale de telecomunicații și nu există un mediu concurențial loial. Uh, antevorbitorii mei au spus-o deja că nu este vorba doar de un drept individual, este esențial pentru funcționarea democrației și trebuie să mergem dincolo de nivelul GDPR. Servicii de, de, de comunicare erau un produs individual separat. Acum toate aceste platforme oferă com modalități de comunicare gratis în schimbul datelor personale. Câteva exemple. Uh, WhatsApp, Facebook, Instagram, prețurile și marjele pentru serviciile de comunicare scad foarte mult. Deseori sunt gratis aceste uh, costuri. Însă nu există nicio, nicio garanție că aceste comunicații sunt protejate. Trebuie să ne asigurăm că mai mulți actori sunt acoperiți de regulile în vigoare. Aș uh, dori acum să examinez uh, piața OTT, over the top. Uh, acest utilizatorii sunt resurse în acest model de afaceri și nu neapărat clienți. În același timp, nu sunt, de, nu sunt uh, uh definite clar rolurile. Uh, mesajele pot face parte din Facebook. Este un trend către dominarea pieței de câțiva uh, actori care dețin sursele de date. Este această situație o bază solidă pentru a proteja valorile constituționale? Furnizorii de servicii au nevoie de uh, protecție mai mare pentru a uh, avea un mediu concurențial uh, loial. Vedem aici cum se pot utiliza datele pentru localizare care sunt, pot să fie Uh, cuplate cu profilurile uh, OTT. Um, filmele OTT uh, văd toate aceste lucruri și uh, asta și în legătură cu zonele de colectare a datelor prin Wi-Fi și Bluetooth. Și uh, se menționează aici date în legătură cu localizarea dispozitivului generate în contextul uh, furnizării uh, serviciilor de comunicare electronice. Deci, uh, companiile de telecomunicații sunt acoperite, însă celelalte OTT nu sunt acoperite oferă o protecție diferit, doar foarte limitată pentru utilizatori. Aici avem o hartă a frecvențelor cu clusterele geospațiale, ce este cazul Barcelonei, pentru a găsi mișcările avem nevoie de anumite avem aici uh, deplasarea traficului, da, poate fi făcută anonim și poate să fie identificată și prin identificatori. Vedem foarte clar că pe unde sunt uh, localnicii, unde sunt turiștii. Deci există modalități de a uh, utiliza pseudonime. Uh, Poate ar trebui să uh, examinăm mai critic considerentul 17. Articolul 8.2b, uh, zonele de colectare cu Wi-Fi sau Bluetooth. Utilizatorii pot să intre într-o anumită zonă în care uh, dispozitivul lor Wi-Fi sau Bluetooth este trasat Uh, și utilizatorii pot să își stingă dispozitivul uh, dacă nu vor să fie trasați. Însă este un, o contradicție aici. Uh, vrem să avem servicii din ce în ce mai avansate, însă pe de altă parte trebuie să ne stingem dispozitivele dacă nu vrem să fim trasați. lipsesc aspecte GDPR. Cred că ar trebui să se aplice pedepse și amenzi mai mari la articolele 8 și 10. Să nu facem companiile de telecomunicații responsabile pentru tot Uh, este vorba aici mai mult despre smartphone-uri și tablete, este vorba de hardware și software. Trebuie să conectăm și internetul um, aplicațiilor uh, care se conectează cu smartphone-ul cu, prin Bluetooth. De, deci, de exemplu, dacă vizitez un sit internet, și browserul poate să afle ce tip de mașină de făcut cafea am. În Chrome există asemenea um, modalități de uh, colectare a datelor. Câteva exemple pe care le-am colectat. Um, mm, toate aceste dispozitive care colectează date, Câteva, unele dispozitive sunt conectate prin Bluetooth, ehm, datele mm, când te cântărești sunt disponibile pe un site internet, de exemplu. Ehm, după aceea, periuța de dinți conectată prin Bluetooth care înregistrează frecvența cu care te periezi. Um, aici alte dispozitive, unele pentru copii și un exemplu care există doar în Japonia, o toaletă foarte complicată care poate să fie complicată la rețea. Însă și aici este nevoie de modele, măsuri de protecție. Da, În Europa toaletele nu sunt chiar așa de complicate. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Am uh, ascultat uh, opinia industriei telecomunicațiilor, a sectorului de publicitate, ONG-urilor, a mediului academic. Înregistrăm, înregistrăm o ușoară întârziere, așadar vă rog, stimați colegi, să vă limitați timpul de vorbire. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor care au uh, am putea să discutăm chiar mult mai mult, chiar patru ore, în legătură cu big data. Ați menționat uh, acest raport de care avem. Însă protecția datelor este un aspect destul de general. Considerați că există anumite lacune Eu cred, mie mi se pare că punem accentul pe colectarea datelor mai mult și mai puțin pe utilizarea acestor date. Acolo unde aceste date nu sunt inputuri, ci outputuri. Însă nu este foarte clar nu sunt reguli clare nici în e-privacy în legătură cu utilizarea datelor care pot să fie făcute uh, prin datele personale. Vorbim aici de procesarea în fazele de dinainte de utilizare. Așadar, poate avem nevoie de o formulare diferită, poate ne puteți propune care ar fi formularea potrivită. Altă întrebare în legătură cu publicitatea. Dar un comentariu. În contactele noastre cu actorii implicați am uh, avut presiuni foarte mari din partea sectorului editorial și un discurs destul de apocaliptic că va dis- dispărea orice tip de editură pentru că aceasta poate să acesta poate să supraviețuiască doar pentru, printr-un marketing țintit. Unde vi se par că sunt uh, luminile de avertizare? Ce vi se pare atât de important eh, încât eh, fără acel aspect nu se poate continua? Eu am făcut eh, cercetare câțiva ani și poți să ai profile foarte clare, fără niciun fel de personalizare. Și chiar acele aspecte care au apărut în legătură cu domeniile non-reglementate, Întrebarea mea legată de ultimul aspect. Nu voi vorbi foarte mult despre drepturile consumatorilor pentru că am avut o reuniune destul de lungă Însă, am vrut doar să vă întreb. Vreau să cer o întâlnire mai lungă, pentru că prezentările dumneavoastră au fost atât de uh, bune încât uh, am mult mai multe întrebări. Da, ai, și există și timp uh, spre sfârșit. Domnul Boni, vă rog, aveți cuvântul. Îmi cer scuze, două sau trei minute. Eh, Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să mă limitez cât pot de mult în intervenție. Imaginea generală, după prezentările dumneavoastră, arată cam așa. Pe de-o parte avem trasarea, urmărirea, nu vrem să fim urmăriți, Pe de altă parte avem alegerea și posibilitățile tehnice de a evita urmărirea. Dumneavoastră ați prezentat numeroase soluții tehnice. Așadar, întrebarea mea este cu totul alta. Dacă vrem să punem în aplicare în mod adecvat această legislație, trebuie să le oferim companiilor posibilitatea de a se pregăti elaborând soluțiile tehnice cele mai bune. Deci, trebuie să avem în vedere intrarea în vigoare a acestui regulament odată cu GDPR, pentru că știți că în multe țări există probleme la nivelul punerii în aplicare a GDPR. Dacă vrem ca e-privacy-ul să fie uh, pus în aplicare corespunzător. Desigur, eu vreau să avem un astfel de regulament e-privacy, însă trebuie să ne gândim și la faptul că soluțiile se vor lega de anumite opțiuni tehnice. Vrem să le oferim utilizatorilor mai multe setări de privacy să, pentru a uh, își asuma o alegere. Am discutat cu Mariu și vrem să avem niște mese rotunde pentru o discuție mult mai amănunțită pe marginea acestor probleme tehnice și cred că trebuie să avem în vedere fiecare aspect posibil, pentru că pe de o parte sunt de acord cu dumneavoastră, însă pe de altă parte trebuie să ne punem întrebarea dacă avem nevoie de publicitate țintită, care necesită accesul la date și prelucrarea datelor și pre pro profilarea informațiilor. Deci avem nevoie de acoperirea tuturor acestor aspecte pentru a ajunge la o soluție în cele din urmă. Mulțumesc, domnul Dolcen. În legătură cu uh, comunicațiile tradiționale, ISP-urile în special. Aș vrea să știu care este punctul de vedere al panelului în acest domeniu. Și apoi mi se pare că e destul de greu să se ajungă la un uh, teren comun, pentru că pentru mine asta înseamnă că fiecare, de, fiecare actor uh, mai degrabă se, cau- se, se străduiește să capete o poziție mai bună pe teren, nu să aibă un teren egal pentru toată lumea. Nici nu știu dacă actualele reglementări în materie de telecomunicații oferă un astfel de teren egal. Avem uh, companii finanțate din fonduri de stat și așa mai departe și cu toate acestea OTT-urile reușesc să pătrundă pe piața internă. Cum? Pentru că oferă servicii gratuite și pentru că se bucură de încrederea consumatorilor. Oferă servicii gratuite tocmai pentru că au acces la date și la publicitate. Or, noi vrem să ne asigurăm că în propunerea aceasta nu face un pas înapoi. Vrem să fie bună și rezonabilă. De aceea aș vrea să știu care sunt punctele de vedere ale paneliștilor pe marginea acestor observații. Pe urmă, n-am mai auzit prea multe lucruri despre încrederea în consumator și oferirea de putere consumatorilor în legătură cu datele folosite. Nu vrei să ți se folosească datele, nu folosi acel serviciu. Mi se pare de bun simț să spui așa ceva oamenilor din întreaga Europa. Deci, care sunt punctele de vedere? Domnul Albrechtian. Uh, sunt uh, de acord cu ce s-a spus. Discutăm aici nu despre vreo lege care să interzică cuiva să își dea datele personale cuiva. Este o lege care oferă posibilitatea oricui să decidă dacă dorește să își dea datele sau nu. Și acesta este miezul uh, și ideii ce stă în spatele dreptului fundamental despre care vorbim aici. Am senzația că nu toată lumea înțelege că avea un cadru constituțional și drepturi fundamentale este ceva ce nu poate fi schimbat cu legi. Poate fi schimbat schimbând tratate, constituții și carte ale drepturilor fundamentale. În articolul 8 uh, al Cartei pentru Drepturi Fundamentale scrie clar că pot fi procesate date personale numai cu consimțământul persoanei sau uh, dacă există o lege specifică ce permite procesarea acestor date. Într-un astfel de cadru constituțional să trimiți pe cineva să, reprezintă o, să reprezinte o companie sau un sector întreg Uh, care apoi să-ți spună că nu mai trebuie să se folosească consimțământul este neconstituțional, nu știu cum să, să-i spun. Cred că uneori ar trebui să ne, ne dăm seama că vorbim despre bazele pe care se bazează societatea noastră. Dreptul nostru civil se bazează pe autonomia individului. Fiecare poate să decidă dacă uh, Um, intră, dacă semnează un contract sau nu, dacă își dă datele sau nu, este autonomia persoanei. Trebuie să dăm puterea oamenilor să, să ia aceste decizii și nu să uh, îi lipsim de puterea de a lua această decizie. Cred că ar trebui să ne concentrăm uh, să vedem cum putem să facilităm comunicarea între individ și uh, uh, cel care controlează pentru a ști ce date uh, se uh, dau mai departe și ce nu și cum se controlează mai bine asta. Încă ceva. Motivul pentru care în acest domeniu se vorbește atât de mult despre părțile terțe este pentru că nu, știu, nu știm care sunt aceste părți terțe. Dacă ne întoarcem la, funda- la fun bazele fundamentale ale economiei de piață, în principiu știu cu cine am de-a face, însă în mediul digital, unde avem cookies de la părți terțe, nu știm ale cui sunt. Și deci este cu atât mai greu să-ți dai uh, consimțământul uh, după, ce, după o informare completă. Domnul uh, Moraes. Da, dom spune domnul Boni. Despre asta este vorba, ca lucrurile să fie mai transparente și ca persoanele să aibă informația necesară, cu tot respectând în același timp obligațiile constituționale. Doamna Grapini și aș dori să fie ultimul vorbitor ca să primim răspunsuri. Mulțumesc mult, domnule președinte. I speak in Romanian, in my language, sorry. Voi vorbi în română, în limba mea maternă. Uh, mi se one pare... Se one, one second till they put okay. the headphones on. Okay. Thank you. Okay. Trebuie să spun că mi se pare că panelul este, în, prin opinii, divergent și nu convergent pentru că reprezentanta ong urilor spunea că apără drepturile consumatorului și a spus foarte clar că din punctul de vedere al domniei sale gdpr ul nu asigură confidențialitatea și eu sunt de acord cu asta și așa cum a rezultat și din uh, pe de altă parte domnul macron spunea în tot discursul domniei sale ar trebui pe mine mă interesează să spuneți trebuie, pentru că ar trebui, mi se pare voluntar, trebuie, mi se pare că este imperativ. Și pe mine mă interesează să am siguranța datelor. Colegul spunea că decide consumatorul. Eu sunt și în Comisia pentru Protecția Consumatorului. Sigur că eu, ca persoană, decid dar trebuie să știu ce se întâmplă cu datele mele pentru că nu știu dacă dumneavoastră vi se întâmplă dar eu sunt sunată de tot felul de broker și mi se scrie pe e mail personal tot felul de oferte publicitare fără să știu de unde are uh, adresa mea și cum de mă contactează. Uh, deci problema e că nu sunt încă reguli clare din punctul meu de vedere în utilizarea datelor și nici măcar nu știm consecințele juridice, nu există o consecvență juridică. Ce se întâmplă când cineva a utilizat fără voința mea datele mai departe? E adevărat, am utilizat ceva și am, am fost de acord să mi dau datele personale însă acel cineva care a primit datele mele personale le folosește și în alte situații și aici nu știm cum să rezolvăm problema. eu cred că uh, nu este, nu este clar și ar trebui să se mai lucreze și e foarte bine că raportorii și au propus uh, dezbatere și uh, mai largă și mai profundă pentru că eu cred că este important să avem concurență echitabilă și să avem în același timp și confidențialitatea în uh, mediul electronic. nu putem să excludem pentru că uh, era digitală este cea care se dezvoltă acum însă totuși trebuie să avem o, o asigurare a confidențialității datelor. mulțumesc. Okay, thank you. Mulțumesc. Să ne întoarcem la mm, experții noștri. Au fost foarte multe întrebări uh, și contribuții. Um, cam trei minute mm, fiecăruia dintre dumneavoastră ar putea să vă acord. Bineînțeles, vă vom mai consulta de-a lungul uh, discutării acestui uh, dosar. Începem cu domnul Munios Marcos. În ceea ce privește baza juridică și definiția datelor personale, conform definiția datelor personale, ideea este um, ca, dacă persoana este identificabilă sau nu. Și această identificare poate avea loc și într-o a doua etapă. Însă, în principiu, uh, procesatorul, dacă uh, există posibilitatea de identificare, datele personale vor fi personale. În ceea ce privește temeiul juridic, el se um, referă la toate cele trei uh, etape ale um, lanțului de big data, iar temeiul juridic poate fi diferit pentru cele trei etape putem avea o bază juridică pentru colectare, una pentru procesare și una pentru furnizare. Un alt element, dacă datele sunt um, cu caracter confidențial sau nu, dacă sunt uh, delicate sau nu. Aici intervine procesarea mai mult decât datele în sine. Datele pot fi standard, dar astfel ar putea duce la informații importante pentru o persoană. Um, um, preferințe alimentare pot să ne facă să aflăm uh, uh, religia unei persoane, de exemplu. Um, deci, cred că despre asta este vorba. Dacă datele, uh, nu neapărat datele privesc sau pot caracteriza o persoană, cât și procesarea lor. Apoi, cred că cel mai important este transparența și controlul uh, și instrumentele pe care le avem. Se pot dezvolta în diferite moduri aceste instrumente. Ideea este și obiectivul este ca, la, ca utilizatorul final să știe și să decidă dacă dorește această procesare. Există diferite moduri de a face acest lucru. Um, nu există întotdeauna aceleași căi de acces către utiliz utilizator, Însă, industriile pot oferi, industria poate oferi instrumente um, utilizatorului și trebuie um, să poată oferi instrumente pentru acesta să ia decizia. Apoi, în ceea ce privește conținutul și dacă operatorii îl pot vedea sau nu, în mod obișnuit, uh, operatorii Um, cum, cumpără mai degrabă metadate. Deci operatorii nici măcar nu au nevoie să aibă acces la conținut. Mulțumesc, domnul Gruntal. Mulțumesc. Pe două întrebări aș dori să mă concentrez. În primul rând, de ce trebuie să personalizăm? De ce este nevoie de uh, Um, publicitate personalizată. Mulți, de, mulți ani de zile publicitatea nu a fost personalizată. Răspunsul este că a existat un transfer din media analo um, analoge înspre uh, media digitale. Iar uh, inițial spațiul era uh, limitat și mulți cei care au rezistat în uh, spațiul analog au o poziție, aveau o puternic, poziție puternică pe piață. Tocmai de aceea puteau să plătească prețuri foarte ridicate pentru publicitate. Acum, în uh, um, mass media digitale, inventarul este infinit. Valoarea nu este constituită de spațiu sau de inventar, ci este adusă de date. Dacă ne uităm la diferența de uh, preț între uh, o publicitate uh, țintită, deci care vine cu date, și una care nu este țintită, ea costă de șapte, de șapte ori mai mult. Și asta pentru că funcționează mult mai bine. Credeți-mă, marii jucători pe piață vor avea publicitate țintită. Și vor putea să și permită asta și dacă nu vor putea și jucătorii mai mici, atunci nu vor putea face uh, concurență. Apoi, în ceea ce privește a acorda uh, putere consumatorilor, am văzut instrumentul dumneavoastră mai devreme, da. Ce vrem însă este ca acesta să arate ce date uh, avem despre cineva, pentru ce o vom folosi, pentru ce le vom folosi și cum puteți opri asta. Însă, noi ne dorim să facem asta împreună cu clienții noștri. Nu dorim să lăsăm asta la latitudinea unor mari companii care să facă asta în locul nostru. Și asta se va întâmpla dacă uh, browserele uh, vor fi, sau cei care, fac, care operează aceste browsere vor fi responsabili de asta. Noi dorim să putem interacționa direct cu uh, clienții. Mulțumesc. Doamna Hitvechi, da, foarte pe scurt, aș dori să Uh, spun că în, ca, în calitate personală uh, mi se pare puțin uh, o insultă să spunem că publicitatea este um, culmea libertății de exprimare și a um, independenței mass media. Venind dintr-o țară în care mass media este amenințată, cred că nu trebuie nu putem vorbi de publicitate ca cel mai important element. În ceea ce privește aplicarea, nu existau uh, sancțiuni, însă acest lucru s-a rezolvat prin uh, regulamentul general privind protecția datelor. Eu cred că există suficient timp pentru ca întreprinderile să se adapteze. Utilizatorii care să se adapteze la realitate. Sunt de acord, este vorba de drepturile fundamentale și despre uh, controlul uh, pe care îl pot exercita uh, consumatorii și clienții, uh, ce poate face Uniunea Europeană, poate să facă campanii de conștientizare, pentru că oamenii uneori, da, vin să se plângă, dar cei care nu se plâng, asta nu înseamnă că au înțeles exact tot ce se întâmplă și că sunt de acord. Iar studiile arată că chiar vor standarde mai ridicate. Iar apoi, Uh, n-aș dori să vorbim aici despre consumatori și clienți, pentru că drepturile fundamentale nu sunt legate de astfel de relații. Uh, iar apoi, în ceea ce privește procesarea care include și colectarea și utilizarea, sunt de acord că e-privacy trebuie îmbunătățit pentru datele stocate, care țin mai mult de etapa de utilizare. Mulțumesc! Mulțumesc! Știu că cu toții ați dori să spuneți mai mult, dar vă mulțumesc foarte mult pentru, uh, pentru concizie. Domnul profesor Rannenberg. mulțumesc. Am să încep cu un răspuns către domnul Boni de, de ce avem nevoie înainte să avem o directivă care să funcționeze. De 20 de ani lucrăm la astfel de concepte, cu industria, cu proiecte europene, în multe contexte și de multe ori auzim, mai ales din partea celor din industrie, este că dacă există reglementare clară asupra ceea ce putem și trebuie să facem, putem construi lucruri bune și funcționale. Dacă nu avem legislație bună, uh, vin uh, contopiștii și uh, ne, ne taie din fonduri pentru, chestii, pentru chestiuni ridicole. De exemplu, inițiativa EXO-PPP, vedem câți bani merg către uh, viață privată, câte, câți pentru securitate și ne dăm seama că nu prea merită toată um, sau că nu este suficient pentru viață privată a fost o întrebare referitor la câtă încredere putem avea în consumator și ne-ar trebui să avem mai multă încredere. Ba da, în ceea ce privește viața privată, lucru este ca spălatul pe dinți. Te costă uh, timp, uh, nu-ți convine, uh, în niciun caz nu e cool. Deci, uh, respectul vieții private merită numai pe termen lung. Uh, E puțin ca la industria uh, zahărului și a dulciurilor. Uh, și aceștia îți spun că toate lucrurile sunt sănătoase pentru că arată bine. Una dintre cea mai mare uh, minciună pe uh, internet este că ai citit condițiile generale. Când ai jos uh, o aplicație, toată lumea uh, spune da. Deci uh, trebuie să avem un instrument uh, sau chiar să fie o aplicație care să uh, uh, au existat aplicații care au fost puse pe piață care, evalu, care evaluau uh, pra, uh, aplicațiile și site-urile uh, pentru viață privată. Uh, cei din OTT uh, au fost încântați? Nu, deloc. Nimeni nu dorește să afle oamenii uh, ce se întâmplă cu uh, datele lor. Iar dacă consumatorii ar ști, situația cred că ar fi diferită. Doamne Nauștea, nu știu dacă am înțeles uh, complet întrebarea dumneavoastră. Mă întreb dacă întreprinderile uh, pot obține uh, date identificabile din date care nu sunt uh, personale, atunci ele devin uh, date personale, tocmai pentru că ajută la identificare. Mulțumesc, spune președintele, și mulțumesc uh, tuturor Uh, vă rog să menținem contactul uh, pentru a face eventual schimb de informații. Dragi colegi, trecem în ultimele etape acum, a treia sesiune. Am să îi rog pe colegi să vină la podium. GGC, as you're coming. This last session, colleagues, is going to examine the confidentiality and security of communication. A doua parte se numește uh, propunerea e-privacy, confidențialitate și uh, securitatea comunicărilor. I didn't change lines.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 și acum din nou avem uh, foarte puțin timp. Deci am să vă rog uh, uh, să nu interveniți mai mult de șapte minute. Asta ne va permite și să avem timp de răspunsuri la întrebări la final. Dragi colegi, primul vorbitor este domnul Ilias Cianțos de la Simantec, care ne va prezenta perspectiva industriei asupra acestui subiect. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, stimați membri ai reprezentației Comisiei, ai Consiliului, doamnelor și domnilor. Aș dori să încep prin a mulțumi organizatorilor pentru oportunitatea de a fi astăzi aici. Aș dori să mă concentrez asupra unor aspecte de securitate și confidențialitate este, acestea sunt obiectivele principale ale directivei e-privacy. Există un obiectiv de uh, politică publică în e-privacy? Există deja GDPR, uh, iar infrastructura este acoperită de o altă directivă, identitatea acoperită de altă directivă dacă e-privacy um, se bazează pe interacțiuni, atunci, într-adevăr, există un rol de jucat în arhitectura privind securitatea de informație. Însă, pentru a fi eficace, trebuie să fie bine țintită și coerentă cu alte instrumente europene. Am auzit mult de la Comisie despre OTT, despre uh, impactul OTT asupra altor părți ale industriei, um, care ar fi efectele directive asupra altor părți ale industriei. Um, și această um, directivă ar, uh, ar urma să se aplice și IoT, Internet of Things, Internetul obiectelor. Este acest lucru necesar? Noi considerăm că nu. am vorbit cu mai mulți experți despre importanța de a, uh, de a uh, securiza uh, interacțiunile între diferite um, mașini. Deci inclusiv IoT. Se vorbește și despre etichetare, certificare, toate acestea fiind domenii Uh, în care industria deja lucrează. Deci toate acestea sunt coerente, au sens împreună. Discuția despre browsere, cookies și utilizarea tehnologiei pentru um, gestionarea vieții private pe internet. Um, e, da, este logic. Cookies-urile însă nu funcționează foarte bine. Oamenii dau Clic și spună uh, că acceptă uh, pur și simplu. Bine, nu este nimic rău în a accepta și a utiliza tehnologia, însă trebuie să ne asigurăm că nu uh, creăm o cale prin care oamenii să folosească numai o singură tehnologie, să creăm oligopoluri și monoculturi. Accesul la internet devine din ce în ce mai, inter- mai, mai uh, Uh, independent de utilizarea browserelor. Noțiune de uh, parte terță sau primă uh, parte este problematică. Înseamnă că prima parte este în regulă și mm, pentru toți ceilalți este nevoie de un consimțământ separat. Apoi, ce ar fi nevoie, ce ar trebui îmbunătățit în domeniul vieții private pe internet. Am văzut excepții foarte clare de gestionare uh, a datelor private pentru motive de securitate. În primul rând, este important să um, felicităm uh, Comisia pentru abordare. Dacă ne uităm la categorizare, considerăm că Comisia a abordat corect lucrurile, trebuie să protejăm metadatele, trebuie să protejăm conținutul, dar avem nevoie și de acces pentru a putea uh, oferi securitate. Deci, um, categorisirea datelor este uh, corectă, derogările sunt corecte, dar domeniul de aplicare al derogărilor este incorrect. Și aici intervine uh, GDPR uh, și uh, problema. Accesul pentru uh, motive de cibersecuritate este permis uh, pentru OTT-uri și pentru autorități. Accesul la altele la, celelalte elemente este oferit tuturor celor care sunt interesați, o bancă, de exemplu, sau un operator, dar guvernul și statul sunt excluse mi se pare rezultatul nenatural al restrângerii domeniului de aplicare a directivei, însă avem de face cu un efect pervers. Directiva e-privacy um, stimulează pe toți cei care folosesc GDPR să colecteze, de fapt, mai multe date pentru că acces, accesul la date precum datele, um, adresa IP a unui um, calculator infectat este mai puțin posibilă, este exclusă conform propunerii actuale. Deci, pe scurt, care e ideea? Trebuie să ne asigurăm că avem o aliniere, o coerență uh, între GDPR și e-privacy. Pentru a uh, exemplifica ce doream să vă spun, nu știu dacă se vede prea bine, uh, iată, vechea directivă e-privacy din 2009 uh, prevede acces uh, pentru controlării uh, de date GDPR oferă acces uh, multor altor părți interesate, iar la e-privacy textul restrânge numai la OTT și Telecom. Uita, nu uitați că la GDPR OTT au um, acces uh, pentru motive de securitate. Deci și în 2009 și în GDPR uh, s-a ajuns la acest rezultat printr-o negociere a parlam- și o poziție puternică a Parlamentului pe uh, securitate cibernetică. Iar rugămintea mea pentru Parlamentul European este, așa cum ați făcut-o de două ori până acum, reparați și acest uh, text. Următorul slide, vă rog. prevederile de securitate și de confidențialitate ar putea fi îmbunătățite? Noi credem că pot și ar trebui. Um, sunt bune, dar pot fi și mai mult îmbunătățite. Este vorba de a oferi capacități de securitate spre osebire de a da pur și simplu obligația generică de confidențialitate. Asta este bazat și pe experiența noastră din GDPR. Securitatea solicită și acces la uh, endpoint, este nevoie pentru protecție este necesar articolul 17, notificarea riscului unei, um, um, unui atac? Nu sunt convins. Două observații pe scurt. Nu este ceva ce ține de securitate, ci ceva ce ține de ecosistemul în care funcționăm. Conform GDPR există un regim de acces la date pentru întreaga comunitate um, TIC puteți, uh, dumneavoastră, decideți politicile. Cu cât mai restrâns va fi acest acces, cu atât uh, mai puțin uh, va fi posibilă acea inovație și acea creare de locuri de muncă pe care o căutați. Iar apoi, accesul forțelor de ordine este ceva ce, în mod istoric, a fost acoperit de e-privacy, este corect să discutăm asta la directiva e-privacy, însă derogările acum sunt lăsate la latitudinea statelor membre, deci noi considerăm că ar fi logic să se definească mai bine condițiile pentru acces, având în vedere și jurisprudența acești. Mulțumesc! Urmează acum domnul Guillermo Beltra din uh, punctul de vedere al consumatorilor. Mulțumesc, bună ziua doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, invitat pe noi cei de la BEUC. Reprezentăm 100, aproximativ 145 de organizații din diferite state. Salutăm propunerea comisiei, este un bun punct de plecare pentru dezbatere și recunoaștem că munca Um, făcută este una bună și că instrumentul trebuie abrogat. Trebuie să ne amintim de ce este atât de necesar acest act normativ. Uh, cum au spus Comisia Europeană și supraveghetorul pentru protecția datelor, este un mod de a proteja datele, uh, dreptul fundamental la o viață privată din uh, articolul 7 din Carta Drepturilor Fundamentale directiva e-privacy este a fost o, com o completare la legislația existentă, așa cum regulamentul uh, ar urma să fie o completare la GDPR. Regulamentul e-privacy poate lucra ca un, ca, poate funcționa ca un mecanism de creștere a încrederii pentru ca companiile să poată să-și ofere serviciile și pentru ca concurența uh, Um, să fie mai prietenoasă cu consumatorul. Există și un interes general, public general, deci există uh, motive pentru care acest instrument uh, vizează atingerea mai multor obiective uh, de interes public. Cum spunea domnul Albrecht, putem compara cu directiva e-privacy și vedea ce, se, ce trebuie schimbat. Aș dori să vă spun câte ceva despre aceste obiective publice ce pot fi atinse. În primul rând, importanța confidențialității comunicărilor. Am ascultat astăzi uh, că este nevoie de acest instrument pentru a asigura drepturile consumatorilor în era digitală. Doamna Panu a spus asta mai devreme. 92%, dintre utilizatorii finali doresc ca uh, comunicările lor să fie um, să fie confidențiale. Și asta se referă la toate tipurile de comunicări, nu numai cele um, tradiționale, ci și cele OTT. Statisticile ne arată că consumatorii doresc un nivel ridicat de protecție orice serviciu al folosi. Colegii de la Access Now au venit cu o întrebare foarte interesantă. Uh, vorbeau despre date de comunicare nu numai în tranzit, ci și cele stocate în uh, dispozitivele, utizi, dispozitivele utilizatorilor finali. Încă un obiectiv este securitatea comunicărilor, care considerăm noi ar trebui să se aplice tuturor serviciilor. Și aici este important uh, să vorbim despre legătura între acest, acest regulament și uh, propunerea de cod de uh, comunicații care are articole importante privind securitatea. L-am ascultat pe colegul de la Simantec vorbind despre securitate în domeniul internetului obiectelor. Uh, am, am auzit știri foarte îngrijorătoare despre cum mașini uh, au putut fi uh, Uh, atacate cibernetic sau jucării au fost uh, victimele, să spunem așa, unor um, atacuri cibernetice. Am lucrat uh, cu, cu o păpușă numită Keila, care poate fi foarte ușor atacată, dar um, mai mult spionează copiii și trimite datele unor părți terțe. Tocmai de aceea trebuie, tocmai astfel de fenomene trebuie să îngrădim prin instrumentul juridic pe care îl propunem. Este important ca regulamentul să nu limiteze posibilitatea consumatorilor de a se proteja uh, cu noi tehnologii precum criptarea. Nu în ultimul rând, avem nevoie ca acest regulament Uh, să uh, poată fi utilizabil și în viitor în ceea ce privește urmărirea, tracking-ul. Eurobarometrul arată că 84% din consumatori își doresc uh, protecția vieții private prin definiție, deci de la bun început. După cum a spus și domnul Borghesius mai devreme, și am văzut asta și în avizul grupului de lucru din, pe articolul 29, nu este același lucru. Um, um, deci setările um, prevăzute de la sine nu sunt același lucru cu alegerea. Și tocmai asta ar trebui să ne dorim ca setările ce, prote- ce protejează viața privată să fie cele inițiale. Un articol important în această propunere este articolul 8, în care se vorbește despre protejarea dispozitivelor utilizatorilor finali. Um, să fim sinceră, sunt mai multe informații pe acest telefon despre mine decât sunt în propria mea casă. Deci uh, măsurile stricte de protecție pentru dispozitive sunt cât se poate de importante. Articolul trebuie să, să fie pre, pregătit și pentru viitor. Um, um, nu e vorba numai de cookies, este vorba și de tracking-ul prin wireless. Am auzit despre 8.2b. Avem nevoie de un mecanism care să um, evite bombardarea utilizatorului cu solicitări de consimțământ, dar care să nu uh, fie niciun, um, să nu constituie o lacună și cred că ar trebui să, avem în, să luăm în considerare și ideea de a uh, interzice așa numitele tracking walls. Uh, Mulțumesc foarte mult! Și acum îi dau cuvântul domnului Dacuisto din partea Autorității Naționale de Protecție a Datelor din Italia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, eurodeputaților, următoarea întrebare. Ați accepta ca toate comunicațiile dumneavoastră personale pe internet să fie difuzate la televizor de seară? Dacă, așa cum îmi închipui, răspunsul dumneavoastră este nu, atunci înțelegeți ușor importanța confidențialității. E un lucru intim, dar în același timp reprezintă o valoare socială. Fără confidențialitate n-am putea avea ceea ce se, numesc, se numește telecomunicații. De aceea avem nevoie de reguli speciale care să depășească cele prevăzute în GDPR în prezent. Și pentru asta avem nevoie de construirea de încredere. De ce un regulament? Tehnologia este cheia răspunsului. Prelucrarea datelor se transformă într-o marfă. Cu cât costurile scad, cu atât uh, prelucrarea datelor se îndepărtează și de Europa și de cetățeni îndreptându-se mai aproape de foarte eficienți actori internaționali. Într-un mod foarte simplu se întâmplă acest lucru și cetățenii noștri se așteaptă la confidențialitate. Avem nevoie de instrumente juridice valabile și pertinente care să poată echilibra situația. Cum își propune propunerea aceasta să protejeze confidențialitatea? Cu o interzicere generală a prelucrării datelor, cu excepția situațiilor în care se aplică unele derogări. Mai întâi, nevoia ca datele să um, se potrivească cu definiția comunicațiilor electronice, apoi consimțământul exprimat de utilizator și anonimizarea datelor. Acest tipar se potrivește, cred eu, cu obiectivul nostru de a clădi încredere și ar trebui armonizat cât se poate și aplicat tuturor tipurilor de date, conținut și metadate și tuturor tipurilor de comunicații. Mă voi apleca pe scurt asupra anonimizării datelor, o opțiune deja introdusă în directivă, sub forma unei alternative la ștergerea datelor la sfârșitul ciclului lor de viață. Propunerea aceasta așează anonimizarea la începutul ciclului de viață al datelor, oferindu-i uh, oferindu-le datelor o viață pe două paliere, unul în calitate de date personale și o altă uh, viață, să-i spunem așa, sub forma datelor anonimizate, care oferă controlorilor uh, posibilități uriașe pentru multe aplicații în domeniul big data și în, domeniul internetului obiectelor. Din punctul meu de vedere, pe viitor, comunicațiile electronice vor trebui să respecte trei condiții fundamentale pentru controlori. Transparența, inclusiv utilizarea unei metodologii de anonimizare, apoi o evaluare de impact uh, preliminară asupra caracterului privat al datelor, cu o consultare obligatorie a autorităților de protecție a datelor și reguli de opt-out ușoare pentru utilizatori, oferindu-le controlorilor posibilitatea de a impune, deci, reguli prietenoase cu uh, caracterul privat al datelor. Sunt prevăzute în prezent doar niște uh, obligații foarte vagi în acest domeniu, oferindu-le utilizatorilor doar posibilitatea de a-și închide comunicațiile, de exemplu prin Wi-Fi, și în felul acesta de a pune capăt oricărui tip de comunicație. Cred că este nevoie de un angajament mai puternic din partea operatorilor. În felul acesta, Metadatele ar putea să fie, uh, metadatele în prezent sunt, pot fi colectate de către operatori Uh, în orice moment, în timp ce posibilitatea de apărare a subiectului datelor este extrem de limitată. Ar trebui să insistăm pe anonimizare și pe punerea în aplicare a unor soluții de opt-out, care să nu fie doar soluția închiderii dispozitivului. Ar trebui ca acest lucru să fie avut în vedere și de producătorii dispozitivelor. Apoi, cookie-urile folosite pentru a trasa uh, Um, căutările pe internet pot să slujească unor obiective diverse, făcând ca comunicațiile să nu fie deloc confidențiale. Utilizatorii adesea nu sunt, uh, nu cunosc aceste interacțiuni complexe iar regulile pentru cookie walls nu sunt echitabile, nu sunt corecte și nu necesită de fiecare dată consimțământul. Încrederea pe internet ar avea multe avantaje. S-ar introduce obligația de transparență cu privire la existența unor eventuale interacțiuni. În al doilea rând, ar exista standarde tehnice clare pentru clasificarea cookie-urilor în funcție de obiectiv, de exemplu cookie-uri de trasare, de măsurare a utilizării internetului și așa mai departe. Apoi, s-ar putea folosi funcționalități puse la dispoziție în cadrul programelor de uh, navigare pe internet. Sunt două probleme la nivel tehnologice, două probleme, tehnologic, două probleme principale. Mai întâi de toate, nu e suficient să oferi opțiuni, ci și condițiile inițiale sunt foarte importante, iar configurațiile trebuie stabilite într-un mod cât mai uh, prietenos cu viața privată. Apoi, cât privește datele de configurare și cookie-urile, cum ar fi, să spunem, amprentarea pentru accesul la uh, dispozitiv, ar trebui să facă obiectul unor obligații pentru controlori. Și voi încheia spunându-vă următoarele. Dacă informațiile sunt utilizate pentru a controla dispozitivele pe care le folosim zilnic, de exemplu, aplicațiile de la mașină la mașină, uh, autovehiculele um, interconectate, ar trebui să avem în vedere faptul că protejarea confidențialității, printre altele, ar putea să ne permită să, avem, să, fim, să creăm tehnologie rezistente la viitor. Toate lacunele trebuie umplute dacă nu vrem să creăm un internet uh, fragmentat. Tehnologia este de importanță fundamentală, iar protejarea confidențialității pentru a clădi încredere în viitorul uh, comunicațiilor ar, va necesita uh, un internet în care instrumentele în vigoare nu sunt suficiente. Vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a-mi exprima punctul de vedere cu privire la această propunere de regulament. Acum, dumneavoastră, vă revine răspunderea de a stabili cum, vom, cum, va arăta, cum vor arăta comunicațiile în viitor. Nu e vorba de o simplă dimensiune a vieții noastre, independentă de celelalte, pentru că comunicațiile devin din ce în ce mai mult uh, aspectul fundamental al vieții noastre de cetățeni digitali. Ele creează plus valoare pentru toți și întrebarea este dacă nu cumva ar putea să conducă și la fragmentări și conflicte. Aceasta este miza și întrebarea. Dumneavoastră vă revine sarcina de a găsi răspunsul la această întrebare dificilă. Vă mulțumesc foarte mult, ați fost aproape shakespearian spre sfârșit. Eu vă văd pe toți și văd că obosiți. Asta însă nu face contribuțiile dumneavoastră mai puțin interesante și să știți că ele sunt transmise și pe internet. Așa că produc un impact. Vă mulțumesc foarte mult și dau cuvântul acum ultimului vorbitor și ultimul uh, invitat care lucrează pentru Facebook, este inginer acolo, Benjamin. Mulțumesc. Eu mă voi limita la 5 uh, minute exact, pentru că sunt inginer. Ești inginer, dar tot lucrez la Facebook. Domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, eu sunt inginer de software la Facebook, mă numesc Benjamin Strass și fac parte din uh, echipa care se ocupă de mm, siguranță și uh, viața privată pentru utilizatori. Vreau să vă împărtășesc punctul de vedere al Facebook în legătură cu modul în care ar putea să afecteze această propunere activitatea noastră în, uh, s-ar introduce uh, modificări majore la nivelul serviciilor acestora în ceea ce privește transmiterea mesajelor de la punctul A la punctul B. Uh, utilizatorii așteaptă din ce în ce mai mult de la, mm, mesajele de, de la serviciile de mesagerie. Mm, Facebook-ul se folosește și serviciile de mesagerie se folosesc pentru a stabili o uh, programare, pentru a chema chiar un taxi. De asemenea, mm, cetățenii își doresc să poată comunica și să rămână în legătură unii cu alții într-un mod sigur. E important ca acest serviciu de mesagerie să poată fi în continuare folosit de cetățeni pentru aceste scopuri, pentru a-și face prieteni, pentru a, ordona, pentru a comanda mâncare și așa mai departe. Trebuie ca serviciile acestea să poată fi în avantajul tuturor membrilor comunității noastre. Aș vrea să vă arăt cum funcționează newsfeed-ul Facebook, dacă se poate să difuzați filmulețul.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 product was developed through the analysis of de-identified descriptions of Acest uh, produs a fost elaborat în așa fel încât uh, să poată fi disponibil pe viitor în Messenger și este genul de tehnologie care ne permite să uh, facem progrese semnificative în comunicații. Și, în fine, aș vrea să mă refer la activitatea noastră și altora din acest sector pentru a face ca experiența aceasta să fie mai sigură. Împreună cu alte servicii de e-mail și mesagerie, prelucrăm datele din comunicații pentru a încerca să identificăm um, program malware și alte lucruri care pot fi dăunătoare. Utilizăm uh, uh, un fel de modalitate de identificare a fotografiilor, în așa fel încât să ajutăm la menținerea în condiții de siguranță a comunităților noastre. Sunt tehnologii mai sigure și mai inteligente. În calitate de inginer, sunt extrem de interesat de viitoarele tehnologii. Inteligența artificială și metadatele ne oferă promisiunea unor experiențe tehnologice fascinante dar uh, sunt amenințate în același timp prin actuala propunere tocmai aceste posibilități. Practic, uh, dacă nu se dă consimțământul de către toate părțile la o comunicare, aceasta devine ilegală. Oamenii vor să știe ce se întâmplă cu datele lor. Uneori acest lucru se face prin intermediul uh, solicitării consimțământului, dar e nevoie și de control adecvat. Și iată de ce. Um, solicitarea de fiecare dată a consimțământului subminează posibilitatea controlului atunci când cerem uh, consimțământul la momente nepotrivite, subminăm posibilitatea de a cere controlul, uh, de a cere consimțământul la momentele care sunt cu adevărat necesare. Apoi, există persoane care nu necesită, există um, uh, entități care nu necesită consimțământul și vă fac, uh, vă fac referire la malware, de exemplu. Aceștia sunt rău intenționați și cu toate acestea nu este nevoie de consimțământ pentru ei. În al treilea rând, s-ar putea reduce dezvoltarea noilor servicii. Big data reprezintă uh, și posibilitatea de a uh, dezvolta servicii bazate pe aceste date și faptul că se împiedică lucrul acesta ar putea să reprezinte o piedică. Services like automatic alternative text. For all... Pentru toate aceste motive, suntem îngrijorați că această propunere de regulament va împiedica dezvoltarea unor servicii cum este Facebook Messenger. nu știm cum să facem să se dezvolte în același timp, să încurajăm dezvoltarea tehnologică și în același timp să se mențină uh, toate uh, cerințele legate de protejarea vieții private. Încurajez o dezbatere cât mai amplă în acest sens și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră printre noi astăzi aici și le mulțumesc tuturor celor din panel pentru contribuții. Și acum din nou Mariu și Mical. De asemenea, domnul Dolten s-a înscris la cuvânt. Mariu, te rog. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să adresez o întrebare mai întâi uh, inginerului de la Facebook pentru că am avut o discuție foarte interesantă și aprinsă despre domeniul de aplicare. Cum percepeți dumneavoastră Facebook? Este o rețea accesibilă publicului în general, Facebook? Sau parțial accesibilă, sau deloc? Sau cum reușiți să potriviți domeniul de aplicare al regulamentului și activitatea Facebook? Care este, până la urmă, locul, spațiul, uh, rolul Facebook-ului în tot acest uh, context al comunicării? Este un serviciu public sau privat sau cum? Apoi, în legătură cu securitatea. Vă mulțumesc foarte mult că ați pus accentul pe nevoia de a înțelege aceste, aceste aspecte legate de confidențialitate și respectiv de siguranță, pentru că ele sunt cele două fețe ale aceleiași medalii. Aș vrea însă detalii mai clare în legătură cu discuția aceasta referitoare la siguranță versus confidențialitate atunci când se pune problema combaterii terorismului. Pentru că există o situație foarte specifică și există și discuții la fel de specifice în curs. Există, oare, uh, posibilitatea unei soluții tehnologice, practice la această problemă? Apoi, îi mulțumesc uh, uh, primului vorbitor pentru analiza atât de detaliată a problemei. Va trebui să discutăm mai pe larg. Vorbeați dumneavoastră de responsabilitatea noastră care ne revine, nu? Eu o resimt foarte puternic tocmai în contextul discuțiilor în curs, rămâne foarte importantă în context problema monopolurilor. Concret, ce am putea face? E o întrebare pe care vă adresez și dumneavoastră și domnului Beltra, poate chiar și reprezentantului Facebook, care este până la urmă, la nivel practic, deține monopolul în, în multe domenii. Ce facem cu monopolurile din multe domenii, acolo unde consumatorii nu au, de fapt, o opțiune liber consimțită? Pentru că e o chestiune care nu, e, um, nu se regăsește integral în uh, regulamentul e-privacy. E nevoie de instrumente suplimentare față de regulamentul acesta pentru a rezolva dreptul la acces și problema aceasta a monopolurilor. Din punctul de vedere al consumatorilor, cred că este foarte important ca toate aceste teme, inclusiv subiectele noi, cum ar fi internetul obiectelor, să fie avut în vedere. Fără ele nu se vor putea rezolva problemele noastre. Și în acest context, aș preciza că este ce discutăm noi acum se referă și la o stimulare a inovării, nu e doar vorba de o piedică în calea inovării. De aceea, cred că uh, noile soluții tehnologice care s-ar putea găsite se pot înscrie în, acest, în această tendință a inovării. Vă mulțumesc foarte mult și aștept să cu interes răspunsurile dumneavoastră ca o contribuție la această discuție. Mulțumesc. Domnul Boni, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentări. Ele ne sunt de mare folos tuturor acelora care Vom începe să lucrăm pe marginea acestei propuneri de regulament. Vă mulțumesc că ați abordat problema securității. Este una dintre temele cheie, cred eu, și sunt de acord cu ce spuneați dumneavoastră că trebuie să avem în vedere imaginea holistică, datele, GDPR, securitatea datelor, uh, inform, informațiile din rețele, securitatea, interacțiunile, apoi, desigur, identificarea, dar și interacțiunile care intră sub incidența lui e-privacy. Dar când vom începe lucrul pe marginea uh, acestor interacțiuni, vorbeați dumneavoastră de legătura dintre mașină și om, machine to human. Eu cred că ar trebui însă să avem în vedere și secvențe mult mai complexe, mașină la mașină, la om la mașină, la om la om, mașină și așa mai departe. Pentru că subiectul acesta, subiectul acesta va trebui avut în vedere când vom vorbi de interacțiuni. Nu doar așa cum am făcut-o în contextul GDPR, relația dintre client, cetățean, om cu drepturi fundamentale și companie pentru apărarea vieții private și așa mai departe. Trebuie să avem în vedere toate dimensiunile și toate interacțiunile. Și Facebook, uh, reprezentantul Facebook a dat un exemplu foarte util. E vorba de un exemplu de noi funcționalități de care s-ar putea bucura oamenii. Vreau să-mi fie limpede dacă prin această versiune a regulamentului privacy vom omorâ genul acesta de inovație sau vom pune sub semnul întrebării sau vrem să găsim o soluție pentru a ne asigura că și acest gen de funcționalități vor fi posibile datorită deciziilor pe care le vom lua noi, dar sau și datorită deciziilor luate de persoane, pentru că oamenii aceștia, utilizatorii, au nevoie și ei de instrumente de control. Deci trebuie să ne gândim și la setările în domeniul e-privacy. Țineți seama de câte posibilități tehnice sunt în prezent. Și ultima întrebare lui Giuseppe D'Aquisto, care este reprezentantul unei autorități pentru protecția datelor, adresasem întrebarea aceasta și mai devreme. Dacă vom fi gata pentru punerea în aplicare adecvată a GDPR, sper să se întâmple așa, trebuie să ne asigurăm că vom dispune și de resursele, capacitatea și capabilitățile necesare pentru a începe lucruri pe marginea regulamentului privacy deja dacă vrem să atingem obiectivul propus de comisie și anume de a intra în vigoare regulamentul acesta la sfârșitul lui mai 2018. Noastră, ce credeți? Din experiența dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Va fi posibil așa ceva? Noi, în Comisia Libă, încercăm să organizăm uh, reuniuni la toamnă cu reprezentanții parlamentelor naționale pentru a vedea cum lucrează ei, care, în ce mm, etapă se află în lucrul pe marginea punerii în aplicare a regulamentului. Mulțumesc. Domnul Danton. Mulțumesc. Aș vrea să adresez o întrebare a domnului uh, Dacuisto. Nu mă așteptam să îmi propuneți să fiu la televizor de seară, să știți că s-ar putea să vă accept oferta, dar vorbeam despre securitatea cibernetică și domnul președinte cumva a abordat problema aceasta și, într-adevăr, cred că ar trebui să avem în vedere articolul 6. Dar întrebarea mea următoarea, putem face mai mult pentru a ajuta? S-a vorbit despre internetul obiectelor, despre mașini fără șofer și așa mai departe. Aceste lucruri vor deveni din ce în ce mai prezente și mai importante de-a lungul lucrului pe marginea regulamentului. Și apoi, apropo de cookie-uri, s-au referit mai mulți paneliști la acest subiect. Dacă știi cum să elimini cookie-urile din... Uh, dacă știi ce sunt cookie-urile, poți să le elimini din computerul tău. Dacă habar n-ai ce sunt cookie-urile, dai click și te pomenești cu calculatorul plin de ele. Și atunci cum, cum să vă asigurăm uh, egalitate între oamenii care știu și se pot apăra și cei care habar n-au și nici nu știu că pot avea acces la un serviciu sau se pot apăra? Apoi, referitor, de, la serviciile, referitor la serviciile de localizare sau de urmărire, multe servicii de video streaming în spe, au anumite drepturi de autor, în special pentru transmisiile sportive și atunci trebuie să introduci, loca, trebuie să introduci locul unde te afli pe tabletă ca să te asiguri că ești pe, sau în funcție de locul unde te afli, de IP, se vede uh, dacă beneficiezi sau nu de respectivele uh, drepturi de difuzare. Și aici mai pare o problemă și anume a um, conflictului de legi. Uh, există în propunerea actuală o obligație de a personaliza toate datele anonimizate pentru a le putea înapoia consumatorului după ce se încheie utilizarea serviciului. În timp ce GDPR-ul dorește ca datele să rămână anonimizate. Iată un conflict legislativ. Va trebui să vedem cum să se potrivesc toate dispozițiile acestea. Și ultima întrebare importantă se referă la confidențialitate. Un serviciu cum este WhatsApp, care folosește uh, criptarea și unul dintre uh, motivele pentru care e atât de utilizat este că este perfect confidențial n-ai cum să intri în datele respective. Și atunci chiar avem nevoie de mai multă legislație în acest domeniu și apropo de subiectul terorismului. Cum știți, avem o problemă, avem o problemă de la atentatele de la Londra cu informațiile de pe WhatsApp, cred în acest caz, pe care serviciile de poliție nu le-au putut o sparge, nu au putut să aibă acces la respectivele informații. Deci, în situațiile foarte riscante, putem vorbi de accesul serviciilor uh, de aplicare a legii la astfel de informații. Dacă ele sunt criptate, există o modalitate de a uh, include dispoziții în acest sens în propunere? Mr. Chantos, please. Domnule Chantos? Voi parcurge întrebările cu toate că cred că există anumite suprapuneri Haideți să uh, începem cu discuția legată de terorism și confidențialitate. Să vă descriu puțin perspectiva Simantec. Trebuie să înțelegeți că atunci când vorbim despre securitatea cibernetică, nu există nimic care să fie doar bun sau doar rău. Vă dau un exemplu concret vorbim despre consimțământ ca un aspect bun. Este bine să dai, mm, să capacitezi uh, utilizatorul. Asta dacă eu sunt un atacator, uh, voi pune un mesaj, uh, accepti acest cookie, clicează OK și utilizatorul acceptă acest lucru și downloadează un virus. Deci eu folosesc această așteptare a utilizatorului criptare este o uh, tehnologie de bază. Avem nevoie de criptare puternică pentru a ne proteja comunicațiile. Însă, în același timp, criptarea este utilizată pentru a ne ataca. Se creează un virus care uh, criptează conținutul dispozitivului dumneavoastră și după aceea uh, te trezești șantajat de asemenea, există și teroriștii care folosesc criptarea pentru a evita captura. Așadar, din nou, uh, uh, tehnologia, uh, cuțitul din bucătărie poate folosi, fi folosit la tăierea pâinii sau la comiterea unei crime. Pe de o parte, există un rol pentru industrie în sensul de a conlucra în deplină conformitate cu obligațiile juridice. Noi la Simantec foarte în serios acest lucru. Suntem foarte transparenți în legătură cu cooperarea uh, pe care o avem. Pe de altă parte, există discuția necesară în industrie și în aplicarea legii în legătură cu provocarea terorismului. Digi Home conduce aceste discuții și, din câte înțeleg, în acest moment nu există o decizie finală. Însă, aș fi precaut în legătură cu o abordare care spune că trebuie să spargem criptarea pentru a da acces uh, agențiilor de uh, aplicare a legii, pentru că spargerea criptării va duce la faptul că acest acces va fi folosit împotriva noastră. Deci nu există soluții ușoare la aceste probleme. Uh, trebuie să ne gândim cum se acordă acest acces, cum va fi posibil să ne protejăm societățile. Domnule Boni, ați menționat noțiunea comunicării între dispozitive și între oameni și cum se acoperă aceste aspecte. Sunt de acord cu dumneavoastră, este pozitiv că Comisia a extins domeniul de aplicare uh, persoanelor juridice și nu doar celor fizice. Accesul la punctul final este esențial pentru în scop de securitate și este de, la, de la fel de critic ca accesul din scop de securitate să nu fie uh, limitat la baza de date personală GDPR. Vă mulțumesc, domnul Perfea. Uh, la câteva dintre întrebările doamnei Laurestin, noi observăm cu interes și îngrijorare Uh, ceea ce ați numit monopolizarea datelor și nu este o problemă doar cu Facebook, ci și cu alte platforme. După cum ați uh, subliniat și dumneavoastră, uh, nu este vorba aici doar de legislație în domeniul vieții private, ci o serie de măsuri. Avem nevoie și de Uh, regulamentul e-privacy. Uh, există însă o anumită putere care derivă din monopolizarea acestor seturi de date. În legătură cu ideea, ideile domnului Boni, înaintăm spre un scenariu mai complex, o lume în care comunicările între oameni și dispozitive se vor uh, împreună, după cum uh, ne spunea colegul de la Simantec, trebuie să vorbim și despre persoane juridice, legături între comunicarea între mașini, însă trebuie să stabilim uh, câteva lucruri foarte clare. Când este un, uh, o comunicare între dispozitiv și o persoană, trebuie să se respecte principiul confidențialității atunci când apare un conflict între interesele publice. Deci dezvoltarea unui serviciu mm, public ar putea să vină în conflict cu o anumită valoare. Trebuie să vedem care interes public ar trebui să primeze și Carta Drepturilor Fundamentale trebuie să fie farul după care să ne ghidăm. La ideile domnului Dalton în legătură cu lupta împotriva Uh, securității cibernetice, trebuie să avem instrumente bune pentru a ne asigura că uh, am avut și o idee anterioară în legătură cu codul european al comunicării electronice, în ceea ce privește cookie-urile, acestea nu mai sunt tehnologia cheie folosită pentru a trasa persoanele, sunt uh, mult mai multe alte modalități de care consumatorii nu sunt conștienți, care nu sunt acoperite de legislație și trebuie să ne asigurăm că acestea vor fi aduse în atenție. Vă mulțumesc, domnul de gustu. Da, cuisto. Da, foarte pe scurt în legătură cu două idei. În primul rând, sunt de acord că multe dintre ideile pe care le-am exprimat uh, merită o discuție mai uh, aprofundată, însă am noroc pentru că grupul de lucru tocmai a publicat un aviz în legătură cu regulamentul e-privacy, deci acolo veți putea găsi mai multe detalii și soluții practice la câteva dintre problemele pe care le-am menționat în discursul meu, ceea ce mă aduce la ideile domnului Boni că, într-un fel, ne pregătim de uh, regulamentul GDPRI și e-privacy. Trebuie să fim conștienți de faptul că tehnologia va fi prevalentă, va fi un com- o componentă foarte mare a deciziei noastre ca autorități de protecție a datelor. Experiența din uh, ultimii ani cu Google a fost uh, una foarte importantă. Foarte multe autorități de protecție a datelor uh, au acționat împotrivă, împreună împotriva Google și aici tehnologiile au putut să ducă la implementarea unor soluții care au acordat garanții și care au fost mai orientate către utilizatori. Deci, trebuie să fim pregătiți să facem față tehnologiilor, nu doar principiilor. De, pentru că dacă nu suntem capabili să uh, facem față tehnologiei, vom crea o nouă diviziune digitală între principii și realitate. Dacă nu suntem conștienți despre cum să implementăm soluțiile, am putea să ne regăsim în poziția de a clama un principiu, însă fără să-l punem în practică. Și acest lucru va avea consecințe pe termen lung asupra cetățenilor. În final, câteva idei în legătură cu securitatea. Ați menționat uh, interacțiuni complexe între mașini, oameni și dispozitive între dispozitive și mașini și dispozitive cu oamenii. Acestea poate merită mai multă atenție în regulament. Este un domeniu în care securitatea și viața privată merg mână în mână. Nu deseori securitatea și viața privată sunt de aceeași parte, însă există un element care este calitatea datelor care este baza disciplinei noastre și instrumentul care poate să acorde siguranță este exact același care poate să acorde uh, păstrarea vieții private, deci instrumente de criptare care acordă garanții în domeniul vieții private, care este o idee foarte importantă, după părerea mea. Vă mulțumesc. Domnul Stras, vă rog. Prima întrebare se referea dacă Facebook era public, privat sau inclus sau nu în domeniul acestei, acestui regulament. Ca inginer ezit să mă exprim dacă ceva este uh, cade sub incidența unei legi sau nu Uh, ne-am întrebat cum se aplică aceste legislații produsului Messenger, chiar dacă nu se aplică aplicației Facebook. Eu cred că uh, ne gândim aici la o umbrelă de securitate mai mare, unde regulamentul are o viziune foarte restrânsă a securității. Ne gândim aici doar la uh, terminaruri și furnizori nu este vorba doar de terorism, este și de um, uh, uh, uh, apărarea de, uh, de identificarea imaginilor de abuz al copiilor. Deci, uh, mi se pare că regulamentul este destul de restrictiv în aceste domenii. Domnul Boni a avut o întrebare foarte bună. Dacă se va, va dispărea uh, textul alternativ automat. Trebuie să comunic, procesăm comunicări și mesaje, însă noi nu vom putea, nu, nu este foarte clar cum vom putea obține consimțământul din partea tuturor în viitor. Însă chiar dacă dăm un pas înapoi ca inginer, companiile din, ca Facebook uh, își vor muta datele în afara Uniunii Europene pentru a continua să inoveze. Inginerii în interiorul Uniunii Europene au un avantaj, vor putea să blocheze anumite piețe sau zone și acest lucru uh, mă preocupă pentru că este mai bine când toată lumea uh, Uh, colaborează. Cred că acest lucru ne arată că este o piață viabilă. Facebook Messenger are un chat criptat uh, care poate să fie folosit pentru uh, conversații private însă trebuie să renunțe la anumite caracteristici, pentru că noi nu putem să vedem conținutul acestor comunicații. Pentru orice alte comunicații pot să folosească opțiunile non-criptate, ceea ce mi se pare soluția ideală, pentru că până la urmă consumatorul are de ales și alege. Vă mulțumesc, ajungem așadar la sfârșitul audierii. Nicio audiere nu poate să răspundă la toate întrebările, însă eu, eu chiar cred că raportorul, raportorii din umbră, secretariatul, au, toți au, cred că sunt de acord că contribuțiile dumneavoastră au fost extrem de pertinente. Vreau ca raportoarea să facă observațiile de încheiere. Doamna Lauristin, dacă doriți să rostiți cuvintele de încheiere. Vă mulțumesc. Înainte de a le uh, mulțumi încă o dată tuturor celor prezenți, am o serie de observații. Mă întreb dacă în toată această discuție în legătură cu mm, viața privată, confidențialitate, nu am menționat uh, un aspect foarte important, și anume copiii. Pentru că putem să discutăm, să tot vorbim despre consimțământ, dar atunci când ajung vorbim despre copii care înainte de a începe să meargă, uh, se conectează pe smartphone-uri, nu cred că se poate face ceva cu consimțământul lor. Uh, aceste conținuturi trebuie să fie private și sigure. Uh, și pe lângă copii trebuie să ne gândim și la alții mai vulnerabili care utilizează aceste tehnologii inteligente fără să se gândească la aspectele juridice și de altă natură. Mm. Ca juriști, ca și uh, uh, dezvoltatori soft, trebuie să ne gândim la aceste aspecte. Un alt lucru, încrederea este necesară Uh, trebuie să se asigure confidențialitatea, însă pentru a se asigura acest lucru sunt două lucruri importante. Trebuie să fii transparent și să îi informezi și să educi pe oameni în mod corect. Acest lucru este foarte important și atunci uh, continuă ideea domnului Boni în legătură cu pregătirea pentru implementare într-un timp atât de scurt și mă preocup și preocuparea mea mă, e, sunt resursele umane. La universitatea mea am avut ieri o reuniune și uh, s-a pus o întrebare foarte serioasă. Cine formează oameni care să poată să devină controlori ai datelor, care să uh, implementeze aceste uh, reguli în toate organizațiile și mă tem că până acum, acum nu există un curicul clar pentru că avem nevoie de mai multe discipline, drept, uh, IT, psihologie, știința comunicațiilor. Cred că a venit timpul să cerem acest lucru și din partea Comisiei pași foarte clari în acest sens, pentru că este un lucru să decizi tehnologic, însă dacă nu ești gata la nivelul resurselor umane, atunci nu ai ajuns până la capăt. Dumneavoastră mi-ați dat încredere că aceste lucruri sunt bazate pe valori consimțite comun și că mergem în direcția cea bună. Urez raportorilor și raportorilor din umbră mult succes pe acest dosar și mulțumesc uh, vorbitorilor care au rămas în anumite cazuri din la sesiunea, sesiunile anterioare. Mulțumesc tuturor celor care au venit pentru această audiere. Vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșit și pentru participarea dumneavoastră de astăzi. Vă mulțumesc că această audiere se